Bonjour tout le monde. Nous allons commencer notre réunion. Bună ziua tuturor. Începem reuniunea noastră. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă semnalez o schimbare în proiectul de raport de pe ordinea de zi, punctul 15, dezbaterea cu privire la visul domnului Ponga, combaterea pescuitului ilegal la nivel mondial, va fi discutat la uh, punctul 7 în această dupămasă. Punctul 7, dezbaterea cu privire la uh, raportul domnului Kaczmarek, uh, sporirea impactului politicii de dezvoltare a Uniunii Europene va fi amânată pentru mâine după voturi. Apoi, uh, punctul 11 cu privire la Uganda a fost amânat pe mâine, la sfârșitul zilei, pentru a permite domnului Siscluna să fie prezent. Are cineva obiecții la aceste modificări ale ordinii de zi? Se pare că nu, atunci considerăm ordinea de zi adoptată. Punctul 2. Întrebări adresate Comisiei Europene. Am primit întrebări din partea doamnei Sargentini referitor la Cartea Verde a Comisiei cu privire la viitoarea politică de dezvoltare a Uniunii Europene. Întrebările au fost uh, transmise în limbile franceză și engleză. Aș dori să dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebările doamnei Sargentini. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Olivier Bodin de la Direcția Generală de Dezvoltare și Cooperare de la Comisia Europeană. Întrebările adresate de către doamna Sargentini vizează primele vizează motivul și finalitatea acestui proces care a fost început cu adoptarea cărții verzi de către Comisie la sfârșitul anului trecut și care ar trebui să ducă la adoptarea unei comunicări în cursul acestui an cu privire la viitorul politicii de dezvoltare europene. Întrebarea de bază uh, vizează uh, viitorul politicii europene de dezvoltare, dacă ea poate fi actualizată în lumina provocărilor actuale, pentru a ne asigura că banii contribuabililor uh, sunt cheltuiți în mod eficient în lumina obiectivelor de cooperare. În ceea ce privește consultarea de după publicarea, adoptarea și publicarea cărții verzi, ea a luat sfârșit în ianuarie 2011 și am ajuns, am cules 232 de intervenții în total, de răspunsuri, Uh, pe baza acestor uh, răspunsuri vom redacta comunicarea care va fi adoptată în cursul acestui an. Această comunicare va stabili uh, viitorul cadru al politicii de dezvoltare, dar și a utilizării instrumentelor financiare acoperite de către următoarele perspective financiare pe termen mediu. Care au fost motivele care au îndemnat Comisia să lanseze acest proces? contextul în care se înscrie politica de dezvoltare a Uniunii Europene s-a schimbat în mod uh, uh, substanțial în ultimii ani, au apărut noi donatori, au uh, apărut noi provocări, precum schimbările climatice, pe lângă provocarea legată de securitatea alimentară și a securității, mai ales legată de uh, sărăcie, sărăcia care uh, face încăravagi în multe regiuni. Deci uh, aceste politici de dezvoltare nu fac parte decât un, uh, dintr-un context care este în plină evoluție. Aceste condiții, atât externe cât și de ordin financiar, Uh, ne obligă să utilizăm toate pistele pentru a ne asigura că ajutorul pentru dezvoltare are un impact maxim dacă dorim ca uh, sărăcia să fie eradicată și dacă uh, dorim să permitem țărilor în curs de dezvoltare să facă față provocărilor globale. A treia întrebare a doamnei Sargentisi vizează definiția creșterii inclusive, așa numite inclusive, și a creșterii în favoarea uh, persoanelor uh, nevoiașe și care ar fi mecanismul concret pentru a atinge aceste obiective. O creștere inclusivă și durabilă este foarte importantă pentru a reduce sărăcia. În orice caz, o creștere inclusivă e o creștere care ar trebui să permită tuturor să-și aducă contribuția și să beneficieze de pe urma ei. O creștere inclusivă trebuie să vizeze sectoare și să genereze locuri de muncă și trebuie să permită, deci, o participare vastă a populării la, ă, la crearea de bogății, să se distribuie roadele creșterii și să se ă, elimine pe cât posibil sărăcia. Comunicarea viitoare cu privire la uh, viitorul politicii de dezvoltare va include propuneri concrete în legătură cu felul în care putem uh, aborda aceste obiective. A patra întrebare vizează învățămintele pe care Comisia le-a tras uh, în trecut, atât în ce privește politica de cooperare, cât și coerența politicilor de dezvoltare. Referitor la prima întrebare, aș dori să vă reamintesc că Uniunea Europeană s-a angajat să aplice principiile de la Declarația de la Paris și de la Accra în ce privește eficiența ajutorului, principiul însușirii ajutorului de către țările beneficiare. Strategiile de ajutorare sunt uh, uh, decise în consultare cu autoritățile țărilor respective, în cazul uh, țărilor ACP, cosemnate cu uh, țările beneficiare. În ceea ce privește coerența politicilor pentru dezvoltare, Uniunea Europeană este lider la scară mondială și uh, pune uh, accentul pe prioritățile noastre în anumite foruri internaționale, precum ECD-ul. Principiul coerenței politicilor de dezvoltare sau în slujba dezvoltării a fost uh, menționat în Consensul pentru Dezvoltare în 2005 și în Tratatul de la Lisabona. Comisarul Piebalgs consideră acest principiu ca fiind un principiu prioritar. În ceea ce privește procesul, Comisia a stabilit reguli de uh, lucru internă, uh, evaluări de impact între servicii și a adoptat un program de lucru pe baza pro, uh, programului de lucru al Comisiei pentru a identifica inițiativele care pot avea o legătură cu coerența politicilor de dezvoltare. Un raport bianual se publică în legătură cu progresele înregistrate de către Uniunea Europeană, statele membre și Comisie în acest domeniu și reprezintă un nou instrument de atingere a coerenței. Următorul raport va fi dat publicității în octombrie 2011 și va fi al treilea din această serie. Dacă dorește, Parlamentul a fost uh, invitat să-și aducă contribuția la acest raport. Comisia e în prima linie și în ce privește uh, ajutorul pentru dezvoltare și prioritățile acestui ajutor în anumite foruri internaționale. În ce privește conținutul, uh, trebuie să recunoaștem că prioritățile pentru coerență uh, necesită tot felul de prioritizări și de ierarhizări între diversele politici ale Uniunii. De exemplu, o inițiativă în ce privește regulamentele forestiere și guvernarea schimburilor comerciale, inițiativa FLEGD, este un uh, exemplu de sinergie între politicile climatice și politicile de dezvoltare. În domeniul securității alimentare, decuplarea ajutoarelor de producție în cadrul PAC și eliminarea aproape totală a subvențiilor la export a dus la o reducere importantă a distorsiunilor din trecut. Pregătirea reformei PAC, precum și a reformei pescuitului, a politicii de pescuit, Uh, ne obligă să avem o reflexie în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare, mai ales în domeniul securității alimentare. În fine, Comisia a adoptat două comunicări, uh, aș putea să vă dau două exemple, deci una cu privire la materiile, accesul la materii prime, acces uh, cu un accent important pe dezvoltare și fiscalitatea pentru dezvoltare la sfârșitul anului trecut. Comisia încearcă să identifice mijloacele care vor susține eforturile țărilor în curs de dezvoltare pentru a-și optimiza veniturile fiscale, inclusiv faptul că trebuie să fie identificate informațiile financiare ale industriei de extracție, informații care ar trebui să fie publicate de la țară la țară, precum și susținerea inițiativei transparență uh, în industria de extracție, inițiativa numită e TI. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim și noi. Nu am nicio comunicare. Aș dori dacă Comisia dorește să comunice ceva Comisiei pentru Dezvoltare. Nu sunt comunicări, foarte bine. Trecem atunci la punctul 5 de pe ordinea de zi, finanțarea Uniunii Europene, Viitor finanțării UE. Avem un schimb de opinii cu doamna Jutta Haug, președinta Comisiei SURE în luna iunie, Comisia Sune, Sure, Comisia Specială pentru uh, Resursele Bugetare pentru Uniunea Europeană Durabile după 2013, își va vota uh, pe marginea raportului său cadru financiar 2014-2020. Raportul său se numește Investițiile în viitor, un nou cadru financiar plurianual pentru o Europa competitivă, durabilă și inclusivă. Comisia noastră a votat deja în luna ianuarie un aviz pentru Comisia Sure, care a fost redactat de către colegul nostru Tis Berman, iar acest aviz a pus accent mai ales pe importanța pe faptul că e important să ne respectăm angajamentele în cadrul obiectivelor uh, pentru dezvoltare ale mileniului și să uh, sporim capitolul politică, politică externă și să preve, prevedem mai multă flexibilitate, să ne asigurăm că noile inițiative cu privire la dezvoltare uh, beneficiază de finanțare suplimentară Uh, și apoi posibilitatea să avem noi surse de finanțare, inclusiv uh, taxa pe tranzacțiile financiare, să acordăm importanță țărilor celor mai sărace și să garantăm coerența politicilor pentru dezvoltare. Deja am avut un schimb de uh, vederi foarte fructuos cu domnul raportor de la SURE, domnul Gariga. Totuși, luna trecută, coordonatorii noștri au decis că e nevoie să avem o nouă dezbatere pe această temă, de această dată cu doamna Jutta Haug, președinta Comisiei Sure, care aș dori să-i urez bun venit și care îi mulțumesc pentru prezență. Doamnă Haug, așteptăm cu nerăbdare să uh, cunoaștem mai mult activitatea Comisiei dumneavoastră și să vedem în ce măsură dumneavoastră și colegii dumneavoastră împărtășesc ideile exprimate în cadrul avizului nostru. Doamnă Haug, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, ähm, vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, ich finde das Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte, pentru această invitație pe care mi-ați adresat-o. De la bun început uh, am spus că este important să existe o bună comunicare între toate comisiile Parlamentului, pentru că dacă Parlamentul elaborează un aviz, trebuie să ca acesta să nu se limiteze la cei 50 de uh, membri ai Comisiei Sure, ci ca toți colegii în iunie să adopte împreună în plenară poziția Parlamentului European. Pentru că numai astfel, dacă adoptăm uh, un raport împreună cu o majoritate importantă, putem ști uh, cu certitudine că avem uh, ponderea necesară pentru a ne impune poziția în fața Consiliului. Avem în fața noastră un proiect de raport. Raportorul nostru, domnul Gariga, a pregătit acest document. E vorba de un proiect uh, de raport care are 122 de paragrafe de alineate și nu știu dacă ați uh, avut uh, posibilitatea să consultați acest proiect de raport. Dar trebuie să vă spun că acest raportare șase capitole. Primul capitol uh, se confruntă cu provocările, discută provocările cu care ne confruntăm. A doua parte vorbește despre uh, o mai bună folosire a bugetului european și uh, definește acest buget. Partea a treia se referă la prioritățile politice ale Parlamentului. A patra parte se referă la organizare, structură și la durata proiectelor și perspectivelor financiare începând cu ianuarie 2015. Partea a cincea încearcă să descrie modul în care se stabilește un raport între executarea uh, bugetului și încasările, pe de altă parte. Sistemul nostru de resurse proprii, așa cum îl numim noi, este un sistem care joacă un rol uh, important atunci când vorbim despre planificarea financiară. Și ultima parte, cea de-a șasea, dezvoltă ideea că trebuie să discutăm procedurile împreună cu Consiliul și în special trebuie să discutăm în Consiliul problema procedurii bugetare care trebuie să fie îmbunătățită în vederea definirii perspectivelor financiare viitoare. În acest cadru pe care tocmai vi am prezentat, Comisia uh, pentru Dezvoltare ne-a transmis deja din uh, luna ianuarie anumite uh, propuneri pe care le-am integrat în raport, nu în întregime, dar uh, am uh, discutat uh, propunerile dumneavoastră în Comisia SUR. Alineatele 82, 83 și 86 au fost preluate ca atare de raportor. Se vorbește despre valorile și interesele Uniunii Europene în aceste alinate. Aceasta a fost uh, așadar prima versiune pe care ne-a prezentat-o uh, raportorul, începând uh, cu uh, următoarea noastră reuniune, vom începe să analizăm uh, numeroasele amendamente pe care le-am primit, e vorba de uh, peste o mie, și am vorbit uh, Vom vorbi despre aceste amendamente în următoarele trei uh, reuniuni ale comisiei noastre pentru a ajunge la câteva amendamente de compromis. Uh, vom încerca să separăm grâul de neghină, să vedem care sunt amendamentele care merită păstrate. Trebuie să spun că grupul uh, meu a depus patru amendamente care preiau opiniile uh, Comisiei DEVE și e vorba de alineatul 1, 8, 9 și 14. Trebuie să vedem în ce măsură celelalte grupuri politice ar fi dispuse să voteze pentru aceste amendamente sau pentru aceste părți ale textului, dar uh, nu spun acest lucru în calitate de președinte um, a Comisiei uh, Sure, trebuie să vă spun că am primit amendamente și am primit avize și din partea altor comisii, nu din partea, doar din partea Comisiei DEVE. Noi dorim ca în măsura posibilului, dacă ne vor permite celelalte grupuri politice, vom încerca să preluăm cât mai multe dintre amendamentele pe care le-am primit în acest raport. Pentru moment, um, aceasta este uh, reacția mea la întrebarea dumneavoastră în legătură cu progresele pe care le-am efectuat până acum. Următoarea discuție va avea loc joi și trebuie să vă spun, trebuie să adaug că oricine dorește să se implice în această discuție este uh, binevenit. Noi suntem o uh, comisie foarte primitoare și ca întotdeauna um, vom asculta mai întâi vocile importante din grupul nostru, după care colegii care doresc uh, să ia cuvântul vor avea posibilitatea să o facă pentru a ne împărtăși ideile lor. Vom vota acest raport pe 25 și 26 mai. Sper că la momentul uh, respectiv uh, să fi incorporat în raport uh, cât mai multe amendamente primite din partea uh, dumneavoastră și sper ca majoritatea deputaților să poată vota pentru acest raport în plenară. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Bergman are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba engleză pentru că am în fața mea un text în limba engleză și astfel uh, mi e mai ușor să lucrez. Mă bucur foarte mult că uh, doamna Iuta Haug uh, ne vizitează astăzi. Uh, mă simt onorat, este un privilegiu să avem, avem printre noi. Mă bucur că Iuta ne-a explicat că grupul uh, socialiștilor și democraților a preluat patru amendamente din avizul DV. Sper că um, aceste amendamente se vor bucura de susținerea celorlalte grupuri politice, dar sunt câteva chestiuni îngrijorătoare. Eu sunt membru al Comisiei Sure și uh, la ora actuală se poartă acolo discuții care mă tem că vor uh, duce la un raport care va solicita că următorii următorii șapte ani uh, să se întâmple același lucru, uh, mai mult sau mai puțin, cu modificări prea uh, puțin semnificative. Nu s-au lansat idei vizionare în legătură cu necesitățile, de, lucrurile de care ar avea nevoie Uniunea Europeană pentru a-și asigura finanțele în secolul 21. Nu s-a făcut nicio propunere importantă în legătură cu reforma, reformarea PAC deci mă tem că, din păcate, nu se încearcă decât apărarea anumitor interese. Din păcate, nu facem alegeri uh, tăioase, ci doar uh, ne complacem în niște zone gri. Acest lucru este foarte îngrijorător pentru politicile de dezvoltare. Pentru că dacă facem doar schimbări foarte mici, greu perceptibile într-un context în care presiunile financiare sunt foarte mari și uh, într-un, într-o situație în care statele membre fac presiune asupra noastră să micșorăm bugetul european, uh, de unde vom uh, primi, uh, de unde vom obține finanțare? Riscul este foarte mare ca, ca ca externă a Uniunii Europene să aibă de suferit de pe urma acestei atitudini. Este mult mai uh, ușor să tăiem bugete care nu ne afectează automat alegătorii. E mult mai ușor să uh, luăm banii din acele uh, zone um, și la fel este ușor să tăiem fondurile pentru subvențiile culturale sau subvențiile anumitor regiuni. Uh, Mm, mă îngrijorează și situația bugetului pentru ajutorul pentru dezvoltare. Raportul domnului Gariga nu elaborează suficient problema uh, politicilor de dezvoltare și politicilor europene în privința acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Și uh, se tratează în prea puține paragrafe problema măsurilor uh, de protecția mediului și de prevenirea schimbărilor climatice. Nu se spune nimic despre necesitatea um, creșterii uh, importante a capitolului 4. În ultima vreme um, nu s-au făcut suficiente eforturi financiare pentru a uh, se diminua sărăcia în Africa subsahariană, deci nu avem niciun motiv să scădem acolo bugetul. Uh, Uh, se pare că însă că totuși vom tăia bugetul pentru ajutorul uh, acordat uh, Africii subsahariene și se pare că Comisia nu va avea multe de spus împotriva acestei uh, inițiative. Deocamdată sunt numai zvonuri care circulă, nu ne spune nimeni care este situația cu cadrul financiar. Uh, Raportul domnului Gariga nu spune încă nimic uh, despre necesitatea uh, finanțării ajutorului umanitar printr-o linie bugetară autonomă ci nu uh, din cadrul bugetului pentru Serviciul European de Acțiune Externă, lucru care ar face ajutorul umanitar să depindă de alegerile politice uh, nu sunt uh, sigur care va fi rezultatul acestor uh, discuții, dar uh, mă bucur că doamna Hau este președinta Comisiei Sure și știu că ea se va lupta pentru idei pe care eu însumi le um, apăr. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Gărânț are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu doamnei Hau pentru prezență. Astfel uh, putem să uh, lucrăm în mod coerent. Eu sunt membru uh, supleant în această comisie și trebuie să spun că prezidează Comisia Sure cu foarte cu mult talent. Vreau să fac câteva observații. În primul rând, una în legătură cu chestiunile fundamentale ale politicii de dezvoltare. Politica de cooperare și dezvoltare trebuie să uh, atace problema sărăciei, însă privită de aproape, constatăm că există multe probleme în special în ceea ce privește dispersarea creditelor uh, înspre mai multe state care nu sunt eligibile pentru ajutor public pentru dezvoltare, lucru care le plasează într-o zonă gri. Și mă gândesc acum la țările în curs de dezvoltare. În această dimineață am întâlnit cu reprezentanții Concord uh, și uh, am avut o discuție fascinantă în legătură cu modul de abordare a acestei probleme. Ce vom face? Vom uh, direcționa ajutorul împotriva sărăciei în țările mai puțin dezvoltate sau vom direcționa acest ajutor către toate statele? În general există multă sărăcie, dar mă întreb dacă um, chiar toată lumea are nevoie de um, ajutor din partea noastră. Statele Unite, de exemplu. Eu nu cred că este așa. Întrebarea este dacă vom pune accentul asupra responsabilizării statelor care primesc ajutor, pentru că uh, um, pentru că odată ce ele vor putea genera uh, avuție nouă, atunci să ele să lupte împotriva sărăciei uh, la nivel național. Aceste observații mi-au uh, sunt în legătură cu uh, politica de cooperare și dezvoltare. În al doilea rând, trebuie să vă spun că noi cu toții avem o problemă cu uh, sumele investite în uh, atenuarea schimbărilor climatice uh, în anumite state în curs de dezvoltare. Noi considerăm că trebuie să fie sume suplimentare, pentru că altfel vom folosi fonduri deja alocate și recalificăm ajutorul acordat. Acest lucru va deveni foarte important în cursul acestui an pentru că se vor pune în aplicare noi perspective financiare. Pentru că în anul 2020 țările industrializate au uh, ca scop și ca obligație să cheltuiască 100 de milioane de euro doar pentru această rubrică. Uh, și această sumă va depăși sau va egala ajutorul public pentru dezvoltare la nivel mondial. Deci, la nivel european, e vorba de o sumă foarte importantă. Trebuie să fim atenți așadar la acest aspect. Deși trebuie să ne concentrăm în aceeași măsură asupra metodei, cât și asupra cifrelor concrete. În al treilea rând, e vorba de două scenarii. Fie creștem plafonul resurselor proprii ale Uniunii Europene, fie nu facem acest lucru. Și cred că a doua ipoteză va avea câștig de teren. Pentru că multe state membre rezistă și probabil că acest cel de-al scenariu va avea uh, proeminență. Cred așadar că n-are rost să pierdem uh, timp uh, vorbind despre un scenariu care rămâne de domeniul fantasticului. Dar fiindcă este vorba de o politică mixtă cu competențe uh, mixte ale Uniunii Europene și ale statelor membre, competențe comune, ar fi bine să uh, facem un pas înainte în sensul uh, reciprocizării eforturilor statelor membre și ale Comisiei. Acest lucru este indispensabil. Am avut posibilitatea să spunem acest lucru doamnei uh, Gheorgheva și domnului Pibalx. Când nu vor mai fi suficiente fonduri în cadrul creditelor uh, stabilite prin bugetul european pentru a răspunde în situația catastrofelor necesare, va trebui să facem uh, inventarul creditelor existente în statele membre, pentru că acestea pot reprezenta o parte din uh, soluție. Același lucru vreau să spun și în legătură cu uh, programarea comună, cu dialogul care trebuie să aibă loc uh, între statele membre și Uniunea Europeană. Și a patra observație, asupra care vreau să insist. În această dimineață am ascultat uh, la o scurtă discuție a Comisiei uh, APET în legătură cu susținerea bugetară. Această discuție a fost oarecum dezamăgitoare, pentru că e vorba de două luni uh, diferite. Pe de o parte există consens, toată lumea spune trebuie să fim precauți, trebuie să nu ajungem la derapaje financiare, dar în afet, accentul a fost... Là, nous devons aussi développer la, la culture du risque que... A fost pus pe pan. De, de nos voeux. Euh, voilà les, les, les quatre... Pe, pe impasul în care ne, uh, ne găsim. Și nu cred că este bine. Vă dau Exemplul fondului de uh, luptă împotriva uh, SIDEI, tuberculozei și malariei. Acest fond, acestui fond nu îi putem aduce niciun reproș și a îndeplinit sarcinile în mod exemplar. Dacă au existat probleme, acest lucru s-a întâmplat pentru că sistemul nostru de uh, comunicare nu funcționează bine. Ce putem face pentru pentru a elimina uh, aceste situații și aceste idei din mințile noastre. Vom discuta și despre acest lucru, întrerupe doamna președinte. La punctul următor. Închei, doamnă președinte. Monsieur Görens. Donc la parole est à monsieur Cashman. Mulțumesc. Domnul Chiașman are cuvântul. Merci, la euh, ah. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare bine că urmez după domnul Görans. Îmi pare bine întotdeauna pentru că uh, sunt de acord cu ce a spus dânsul și ce a spus și domnul Berman. Practic, reputația noastră este în joc dacă nu ne respectăm obligațiile în timp de criză și îmi pare bine că avem printre noi pe președinta Comitetului Comisiei Sure, am mare încredere în dânsa. Aș dori să ridic câteva aspecte. Angajamentele care au fost uh, luate trebuie să fie îndeplinite pentru că ele au o conotație politică deosebită. Iată de ce uh, trebuie să vedem cum stăm cu uh, termenele limită de îndeplinire obiectivelor mileniului. Uh, pentru că, așa cum a spus și raportorul, aceste obiective milenare pot fi îndeplinite numai dacă găsim bani în plus pentru a susține aceste obiective, bani la care, pe care, de fapt, statele membre s-au angajat să-i cheltuiască în acest sens. Iar uh, aici este vorba de bani pentru obiectivele mileniului în cadrul ajutorului oficial pentru dezvoltare, care trebuie neapărat să susțină, să sprijine aceste eforturi. S-a vorbit de asemenea despre atenuarea efectelor uh, schimbărilor climatice, dar și a crizei economice globale care au afectat în mod extraordinar țările și este clar că e nevoie de bani în plus. De asemenea, mi-aș dori să fim mai îndrăzneți, mai vizionari, să vedem uh, ce putem face cu taxa pe tranzacțiile uh, financiare Uh, știm foarte bine că dacă doamna Merkel și uh, Cozi uh, s-au ostenit să facă niște anunțuri la ONU în acest sens, acestea ar trebui să fie urmate și de efecte reale. O taxă pe tranzacțiile cu materii prime care traversează frontierele noastre de colo-colo și care nu trebuie să fie scăpate din vedere ca și sursă suplimentară de venit. Deci, iată, aș reveni la alte aspecte, și anume că toate aceste lucruri sunt interconectate și că toate trebuie luate în calcul pentru a rezolva lucrurile în mod coerent. S-a vorbit despre fondul de luptă împotriva Um, SIDA, uh, tuberculozei, etc. Nu putem să facem altceva decât să avem bani pentru a obține aceste uh, deziderate. S-a vorbit despre acele procente, 0,7% pentru ajutorul pentru dezvoltare. Asta s-a discutat înainte de criză. Acum lucrurile trebuie rediscutate. Și este clar că, când vine vorba de capitolul patru este clar că avem nevoie de progrese substanțiale pentru a reduce sărăcia în Africa subsahariană. De asemenea, uh, atenuarea efectelor dezastrelor naturale, așa uh, cum am văzut în ultimele luni. De asemenea, finanțarea pentru uh, schimbările climatice, dar și tot ce înseamnă efectele crizei economice. Dacă nu suntem atenți, suntem condamnați la eșec. Și deci când vine vorba de politica comună de agricolă sau de comuna pentru, com, politica pentru pescuit, sunt foarte îngrijorat de ce se preconizează la capitolul dezvoltare, între ghilimele, pentru că mi se pare că sunt bani deturnați de la dezvoltare către controlul fluxurilor migratorii și alte chestiuni de securitate și mă îngrijorează această tendință și poate că credeți că vă țin lecții, dar nu este adevărat, sunt pur și simplu îngrijorat, cu adevărat îngrijorat și vreau ca și dumneavoastră să aveți aceeași pasiune, aceeași înflăcărare pentru a într-adevăr înțelege miza care este în joc așa cum înțelegem noi aici la DEVE și este fapt, de fapt un consens care se degajează în rândul tuturor partidelor politice de aici și anume că este clar că dacă nu menținem aceste angajamente, riscăm să ne pierdem prestigiul în, în lume și să fim de râsul fraților Marx, de râsul lumii, pentru că nu ne respectăm valorilor. Și, da, încerc să am o tentativă de umor, nu știu dacă este apreciată sau nu. Și, da, pierdut în traducere și așa mai departe. Uh, Eh, uneori sunt eu pierdut în propria mea înflăcărare, însă, doamna președinte, permiteți-mi să închei aici. Mulțumesc foarte mult. Domnule Cashman spune, doamna președinte, vă mulțumesc pentru că aveți această pasiune și înflăcărare. Dau cuvântul Comisiei Europene, doamna Isabel Garson. Doamnelor și domnilor eh, deputați, bună ziua! O să fiu foarte succintă. O să examinăm uh, proiectul de raport uh, SURE, de la SURE, cu multă atenție, uh, însă mă voi cantona la menționa câteva aspecte legate de acțiunea noastră externă. În general, împărtășim o serie de idei și observații evocate de diversi intervenienți. Bineînțeles că din partea Parlamentului European uh, așteptam poate mai multă, mult angajament și ambiție în ceea ce privește Uniunea Europeană și rolul său pe plan internațional, inclusiv uh, partea financiară. Aici rămâne de discutat acest angajament. De asemenea, diferența dintre obiectivele pentru ajutor uh, umanitar față de obiectivele pentru dezvoltare față de uh, alte obiective pentru care apără interesele Uniunii Europene. Bine, a face diferența între aceste lucruri merită să apară și să figureze la loc de cinste în raport. De asemenea, ați observat cu siguranță că raportul nu spune mare lucru despre următorul aspect, și anume lumea în schimbare în care trăim astăzi schimbările și evoluțiile care au loc în țările cu care noi colaborăm și care au viziuni destul de diferite de ale noastre. Și cred că acest lucru care este destul de care este esențial în cadrul exercițiului de reflexie pe care noi îl conducem la comisie și despre care a vorbit domnul Görens, acest aspect cred că ar merita să apară mai uh, bine reliefat în raportul de la SURE. În sfârșit, bineînțeles, uh, cooperarea dintre Comisie și statele membre, dialogul, munca comună, cred că uh, ar fi bine ca Parlamentul să fie cumva uh, un motor, să impulsioneze lucrurile, având în vedere legitimitatea care este proprie în ochii opiniei publice, uh, Uh, este clar că și noi la comisie, având mai puțină vizibilitate, totuși vom încerca să facem ce putem pe partea noastră. Iată, această muncă uh, pe care o avem împreună, deci de 28 de entități, ne va permite să promovăm acest raport de la SURE. Mulțumesc foarte mult. Domnule Gheorez, doriți să reluați da, um, cred că doamna de la comisie va, fi, va, va, va sfârși prin a regreta că ne determine să fim mai ambițioși decât suntem. Asta e una. Și doi, Consensul European pentru Dezvoltare, care vorbește de 0,7% din buget în 2015 este o sumă suficientă sau nu, trebuie mers dincolo de acest lucru, trebuie să se revizuiască împărțirea sumelor între Comisie și statele membre. Dacă sporim contribuția comunitară înăuntrul cifrei de 0,7%, asta înseamnă că contribuția în mod absolut a statelor membre va fi mai scăzută. Însă vreau să vă întreb dacă dumneavoastră la Comisie și ca și direcție generală de resort, ați fi gata să prezentați un buget care să fie superior plafonului care apare în perspectivele financiare. Pentru că eu vreau să fiu și sunt foarte uh, ambițios. Haideți, pun pe masă un buget dublu, dublat. Vă dați seama ce probleme veți avea cu partizanii altor curente politice. Deci eu aș dori să fim pragmatici și să spunem că ce e importantă este această mutualizare, punere în comun a resurselor disponibile la nivelul celor 27 de bugete plus cel al Comisiei. Și la prima vedere, cred că este metoda cea mai sigură care ne va face să progresăm când vine vorba de sporirea impactului politicii noastre de dezvoltare deci politicii europene de profil. Mulțumesc foarte mult, domnule Berman. Spune doamna președinte. Da, două întrebare pentru comisie. Pe de o parte, ne așteptăm la câștiguri enorme dacă uh, dezvoltăm și punem la punct mijloace inovative de finanțare. Mă gândesc aici la garantarea creditelor, mă gândesc la cooperarea între BEI și băncile de dezvoltare sau pentru dezvoltare din Europeană, plus Comisia. Deci ne putem aștepta la câștiguri substanțiale și la câștiguri încă și mai mari dacă s-ar spori cooperarea între statele membre uh, Uh, în sensul unei adevărate specializări, împărțiri a sarcinilor între uh, state membre pe de-o parte și comisie pe de altă parte. Bineînțeles că comisia nu dorește să fie a 28-a roată de la căruță sau donator, ci trebuie ca aceste eforturi să fie considerate pe ansamblu. Întrebarea este simplă. Ce veți face pentru a obține acest deziderat? Pentru că dacă ne îndemnați să fim mai ambițioși, e bine, ar fi bine să puteți și dumneavoastră să vă primiți de oglindă eventual și să vedeți ce vedeți acolo. Vă mulțumesc. Doamnă Garson, vă dau și eu cuvântul pentru a răspunde la ultima întrebare. Foarte pe scurt. Da, este adevărat că există un adevărat triumvirat sau triunghi între nivelul internațional, comunitar și al statelor membre și progresele necesare când vine vorba de munca noastră comună uh, sunt uh, clare și apoi sunt de acord de asemenea cu ceea ce s-a vorbit în ceea ce privește finanțările novatoare, etc. În acest moment suntem pe cale de a revizui regulamentul financiar. Ne gândim la acel resources blending, amestecul sau mixarea uh, resurselor. Ne gândim la toate scenariile posibile în ceea ce privește coordonarea, programarea comună și împărțirea sarcinilor și de-a lungul acestui an propunerea, Comisia va face propuneri concrete în acest sens. Și în sfârșit, tot în acest cadru triunghiular apare problema bugetului și sunt complet conștientă că avem multe, încă multe de făcut. Trebuie să se facă niște alegeri niște opțiuni Uh, care, bineînțeles, vor fi acceptate sau nu de către partenerii europeni. Aici mă refer la ponderea pe care o va avea ajutorul pentru dezvoltare și care este conținută în bugetul comunitar, de care este responsabilă Comisia. Acum câțiva ani această parte era deloc neglijabilă ca buget, însă uh, ea a scăzut până la 18% din totalul ajutorului european. Astăzi suntem la o rată a ajutorului public pentru dezvoltare de în jur 0,46% conform ultimelor cifre furnizate de OCDE săptămâna trecută. Deci încă mai avem de lucru pentru a ajunge la 0,7% pentru următorii cinci ani, cum ne-am propus, însă uh, dacă această creștere bruscă, fulgerătoare, s-ar produce și dacă partea consacrată bugetului comuni părții comunitare ar rămâne uh, constantă, atunci lucrurile uh, ar sta cum ar sta. Este clar că fiecare trebuie să-și facă niște calcule și lucrurile trebuie luate în considerare așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Haug. Mulțumesc uh, foarte mult. Trebuie să răspund la cel puțin o parte din întrebări și o să încep cu uh, uh, abordarea Comisiei DV, care mi se pare foarte importantă, pragmatică. Atribuțiile Comisiei cu SURE uh, constau în a solicita resursele suficiente, inclusiv în domeniul politicii de dezvoltare. Dar misiunea noastră nu este să ducem la bun sfârșit sau să derulăm această politică de dezvoltare. În trei aliniate am preluat o parte din sugestiile raportorului, am spus deja acest lucru, uh, repet, uh, adunarea plăților care uh, se fac în cadrul luptei împotriva schimbărilor climatice reprezintă o condiție foarte importantă pentru noi și nu cred că cineva la comisia noastră contestă această poziție. Și la comisia dumneavoastră am constatat aceeași poziție, ascultându-l pe Thijs Berman, uh, Uh, câteodată, e adevărat, suntem în tabere diferite, dar uh, și el susține că nu s-a întâmplat sau că procedăm ca și când nu s-ar fi întâmplat uh, nimic. Nu s-a schimbat nimic. Însă, a dori să vă întreb, cine poate cu mâna pe inimă să afirme că Parlamentul European și Uniunea Europeană sunt uh, pregătiți pentru o revoluție. Nu va, a, vom asista la o revoluție, nu va exista o revoluție, cel puțin nu în Uniunea Europeană. Cred că ne putem declara mulțumiți dacă reușim să reformăm situația din uh, Germania. Nu suntem uh, prea uh, bine situat nici în Germania, pentru că n-am reușit niciodată să facem vreo revoluție fără a provoca pagube colaterale imense. Deci, în orice caz, lăsând gluma la o parte, cred că trebuie să nu cedăm presiunilor celor, acelor șase-șapte membre care exercită o presiune foarte mare. Nu e vorba de toate statele membre, dar există câteva state membre care cred că cu bugetul Uniunii Europene vor reuși să își uh, uh achite datoria uh, respectiv să ne dea de trei ori mai puțin bani decât cerem noi. Cadrul nostru a fost stipulat prin tratat și veți constata că uh, pragul maxim este 1,23% pentru plăți uh, uh, resurse proprii. Aceste cifre, e adevărat, sunt uh, destul de aride, dar în orice caz trebuie să explicăm și că niciodată în trecut nu am uh, ajuns să utilizăm uh, toate aceste resurse proprii până la pragul maxim. În 2012 ne situăm la 1,04 și dacă lucrurile evoluează conform uh, previziunilor, în 2013 ne vom situa la 1,06%. Deci, așa cum spunea domnul Görens, uh, după ce vom fi dezbătut, dezbătut cu uh, Comisia Europeană, consolidarea acestui pilon pe care reprezintă politica de dezvoltare, acest lucru s-ar face în detrimentul altor, altor politici. În ceea ce privește competitivitatea sau consolidarea competitivității pentru Parlament, categoria 3, tot ce are legătură cu cetățenia și cu plățile pentru uh, politica externă. Acestea au fost cele trei priorități uh, principale până acum și dacă acestora le mai adăugăm încă 20% și dacă nu se schimbă nimic, respectiv că marile cheltuieli sau blocuri de cheltuieli pe care domnul Thais Berman dorește să le pune sub semnul întrebării, în 2013 ne vom afla încă la 1,05%. Deci e o glumă. În acest context, nu uh, va trebui să ne uh, disputăm cu nimeni, cu excepția Consiliului. Și trebuie să spun că Comisia, oricare ar fi direcția generală, oricare ar fi uh, uh, gradul uh, directorului general, toată lumea ne dă undă verde, pentru că poziția comisiei va fi consolidată. Dar vă rog să vorbiți cu comisarul dumneavoastră, pentru că președintele Barroso a creat acest grup de reflexie. El este președintele acestui grup și uh, discută, deci acest grup uh, dezbate uh, uh, perspectivele pentru următorii cinci ani. Cinci comisari fac parte din uh, acest grup de reflexie. Deci vă rog să exercitați uh, presiuni, pentru că singur nu vom uh, reuși. Dacă comisia nu ne sprijină, nu vom reuși. Dacă, așa cum s-a spus de mai multe ori, comisia va acționa ca un al doilea Consiliu vom putea face ce vrem noi să ne facem luntre și punte, nu vom reuși să ne impunem punctul de vedere. Va trebui să tragem Comisia de partea noastră. Și noi suntem gata, problema nu se pune la noi. Și spun acest lucru sau fac această afirmație nu în calitatea mea de socialdemocratică, cred că comisia aceasta, dar și Parlamentul e gata. E adevărat, deci, că noi trebuie aici să dăm dovadă de puțin mai mult curaj decât ceilalți, dar uh, aș spune că nu e un principiu valabil doar pentru uh, deputați, ci pentru instituția care este singura care uh, beneficiază de inițiativa legislativă, respectiv Comisia. Și când se spune că acest, în acest proces lipsește uh, Uh, lipsește ambiția sau ni se spune că nu, aceste obiective nu sunt suficient de ambițioase, așa se încearcă să se pună piedici în calea noastră. Cred că noi nu avem niciun fel de problemă, va trebui să încercăm să continuăm să negociem cu statele membre. Așa cum am spus-o de mai multe ori, statele membre care fac parte din Consiliu nu sunt o instituție europeană de sine stătătoare precum Comisia Europeană și Parlamentul European. E un fel de club uh, al elitelor care uh, acționează în mod egoist, nombrilist uh, și nu se gândește decât la propriile interese și încearcă să obțină beneficii doar în uh, interesul lor. Restul nu îi interesează. Și chiar dacă în Germania am avea un cancelar care să facă parte din uh, partidul nostru, data trecută, uh, pentru perspectivele financiare, situația era aceea și am denunțat acest lucru și pe atunci. De, uh, e a treia oară când mă ocup de perspectivele financiare, am acumulat o anumită experiență, e adevărat, dar trebuie să recunosc că m-am și blazat pentru că am acumulat, am acumulat foarte multe frustrări. Și deci cred că Parlamentul trebuie să solicite uh, resurse suficiente. Comisia Sure nu poate să spună iată, acestea sunt fondurile pentru cooperarea cu țările terțe, acestea sunt fondurile pentru dezvoltare, nu cred că este misiunea noastră. Noi trebuie să avem o viziune globală. Am făcut multe progrese la Comisia Sure și am ajuns la un consens în legătură cu faptul că e nevoie de mai multe resurse. Și avem argumente foarte pertinente în acest sens și avem argumente pentru ajutorul pentru dezvoltare de asemenea. Toți colegii care au discutat cu noi toate aceste aspecte, eu sunt uh, sigură de acest lucru, vor susține uh, comisia noastră și poziția Parlamentului uh, European chiar dacă aceste poziții nu coincid uh, total cu pozițiile individuale ale deputaților. Dar uh, acest lucru, acest principiu e valabil și pentru mine în calitate de președinte. Nici eu nu mă regăsesc în, uh, în proporție de 100%, dar așa cum am spus, trebuie să facem compromisuri. Mulțumesc, uh, mulțumim pentru prezență, având în vedere agenda dumneavoastră foarte încărcată. Trecem acum la punctul 6, Fondul Mondial de Luptă împotriva SIDA, tuberculozei și a malariei. Fondul Mondial de Luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei e reprezentat de către domnul Christoph Stefan Embland, acest fond uh, este invitat în comisia noastră pentru a prezenta măsurile pe care le-a adoptat uh, um, în ce privește folosirea frauduloasă a uh, fondului, care au fost denunțate în patru țări din Africa. Fondul Mondial a fost de asemenea Uh, invitat uh, pentru a face o scurtă prezentare cu privire la prioritățile sale cu ocazia ședinței extraordinare a adunării generale ONU din uh, iunie. Aș dori să dau cuvântul domnului Stefan Emblad, director pentru mobilizarea resurselor la Fondul Mondial. Domnul Emblad are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Fondului Mondial aș dori să vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și deputaților comisiei dumneavoastră pentru ocazia pe care ne-o acordați să vă furnizăm câteva informații suplimentare față de tot ce a apărut în mass media. Cu permisiunea dumneavoastră o să mă exprim în limba engleză. Aș dori să mulțumesc încă o dată Comisiei dumneavoastră pentru ocazia pe care o acordați Fondului Mondial. Sunt însoțit de colegul Sven Robinson care se ocupă de activitățile sau cooperarea cu uh, parlamentele și am solicitat această ocazie pentru că considerăm că e foarte important ca decidenții, precum dumneavoastră, să aibă acces la toate informațiile și să înțeleagă felul în care Fondul Mondial încearcă să uh, prevadă și să detecteze uh, folosirea frauduloasă a fondurilor și că avem o politică uh, eroare zero Contextul este cunoscut de toată lumea, dar foarte pe scurt aș dori să fac o scurtă recapitulare. La sfârșitul lunii ianuarie a apărut uh, un articol uh, la Associated uh, Press Uh, editorul șef a recunoscut uh, că a fost un uh, articol senzațional, având în vedere titlul său, el s-a răspândit foarte repede spre sau în detrimentul, pătând astfel reputația fondului nostru, donatorii au făcut o presiune foarte mare pentru a pune capăt acestui proces și, așa cum a spus doamna președinte, Comisia Europeană se află printre acești donatori. Aș dori să spun câteva cuvinte uh, informațiile din articol se refereau la patru caze, cazuri uh, de corupție, cazuri pe care Fondul Mondial le identificase, încercase să ia măsuri de corectare, impusese măsuri puternice pentru a recupera aceste fonduri și uh, le-a dat uh, publicității uh, în 2009. Deci, am fost luați cumva pe nepregătite și uh, Fondul Mondial va trebui uh, ca pe viitor uh, să fie pregătit pentru astfel de situații, pentru că au fost prezentate aceste cazuri și acțiunile pe care noi le-am luat au fost prezentate Comisiei Europene și statelor membre. În luna decembrie am publicat raportul deliberărilor procesul verbal în care membrii bordului și-au exprimat uh, mulțumirea față de acțiunile întreprinse în cele patru țări, uh, dar și au fost publicate concluziile pe care le-am sau învățămintele pe care le-am uh, tras în legătură cu misiunea noastră. Acest raport figurează pe website-ul nostru și uh, Uh, ne-a surprins că ziaristul care a scris acest articol uh, a dorit să dea impresia că are acces la informații confidențiale și că nu dorim să punem uh, aceste informații la dispoziția tuturor factorilor implicați. Cu toate acestea am înțeles că această atenție care ne-a fost acordată a crescut presiunea asupra donatorilor noștri. Ca și noi, donatorii au o politică de toleranță zero. Uh, o politică pe care o împărtășim uh, cu fermitate. Deci, la o ședință extraordinară care a avut loc la începutul lunii februarie, uh, au fost uh, adoptate și anunțate o serie de măsuri suplimentare. Voi reveni în câteva clipe asupra lor. Cred că este foarte important să spunem câteva cuvinte despre sistemul nostru de asigurări care a fost lansat în 2001, din ziua prima zi când fondul a fost lansat și care au, uh, uh au ghidat uh, acordarea tuturor fondurilor din 2002 încoace. Și în acest proces cred că e foarte important să ne dăm seama că unul dintre nivelurile de asigurare reprezintă funcția de inspector general care are o autoritate uh, de a audita și de a încheta programele noastre și de a publica aceste informații în mod transparent. S-a spus uh, că această transparență s-a întors împotriva noastră. Directorul nostru executiv uh, e hotărât să mențină acest principiu al transparenței. Considerăm că ar trebui să îi descurajeze pe cei care doresc să deturneze fonduri și că ar trebui astfel să îi asigurăm pe donatori că ne respectăm promisiunile respectiv că uh, acordăm asigurări că banii ajung cu adevărat la beneficiari. Uh, directorul general uh, s-a simțit uh, lezat de articolul respectiv și de atenția de care a beneficiat și a repetat și în comisia noastră de audit și de finanțe și la comitetul director că în pofida celor afirmate în aceste articole, în acest articol, uh, situația din cele patru țări, care e destul de gravă, nu uh, e reprezentativă pentru toate statele și cred că ar fi periculos, credem că ar fi uh, periculos ca concluziile să fie extrapolate, pentru că aceste teste făcute prin eșantion nu sunt suficiente. Aș dori să mă refer la cele șase măsuri pe care le, le-am instituit de la început. Mă scuzați dacă voi intra în detaliile tehnice, nu o să vi le dau pe toate, dar în orice caz avem, uh, acordăm uh, aceste granturi, avem uh, agenții ONU, ONG-uri locale de la fața locului. Primul nivel de asigurare reprezintă o evaluare independentă a controlelor interne și a mecanismelor de supraveghere în cadrul acestui principiu de beneficiar având în vedere că nu avem uh, personal al fondului nostru în toate țările, pentru că dorim să reducem uh, cât mai, multe, uh, cât mai mult cheltuielile și ca fondurile să ajungă la beneficiari, noi am contractat uh, agenți locali. În primul rând e vorba de, fond, de, de uh, firme sau agenții de audit care controlează felul în care uh, fondurile ajung la beneficiari. Uh, Câteodată se vehiculează ideea că uh, sistemul nostru foarte centralizat uh, înseamnă că nu monitorizăm toate fondurile toate granturile, dar avem uh, persoane angajate, specializate, care fac controle la trei luni sau la 6 luni, controle ad hoc și urmăresc tot ce se întâmplă atât din perspectivă financiară cât și din perspectiva programelor ne asigurăm că fiecare țară care primește bani este auditată în mod extern, anual. E un, extern, un audit uh, extern, diferit de cel al uh, companiei uh, locale. Apoi avem un al patrulea nivel, la nivelul secretariatului, în care sosesc solicitările de finanțare, care sunt analizate de către specialiști Uh, specialiști atât în domeniul financiar cât și în uh, sectorul juridic și uh, acordăm mare atenție procedurilor de licitație. Și în fine, sau nu în fine, dar avem al cincilea nivel al inspectorului general și cred că aici avem un sistem de bune practici între instituțiile internaționale în ceea ce privește mandatul și Uh, importanța acordată auditărilor și anchetelor. Uh, auditurile uh, implică prezența a 30 de persoane care se deplasează în țara respectivă timp de 30 de zile, au posibilitatea să se reîntoarcă și verifică fiecare document câteodată 250 de mii de documente au fost verificate pentru a ne asigura că banii cu adevărat ajung unde trebuie. Uh, donatorii și uh, țările beneficiare sunt uh, reprezentate în comitetul nostru director și au acces și la membrii Comisiei de Audit. Așa cum am spus, în 2009 am început să constatăm că există probleme, mai ales în, în Mauritania, și la sfârșitul anului 2009 a fost lansat un proces de reformă care a fost codificat în octombrie anul trecut într-un document care se numește Agenda pentru un fond mondial mai eficient. O mare parte din uh, aceste priorități din acest document vizează monitorizarea, supravegherea financiară și a controalelor financiare. Acest sistem a fost deci uh, pus în aplicare și se acordă atenție locului, uh, deci uh, agenților locali. M-am referit înainte la rolul lor de auditare. Trebuie să ne asigurăm că resursele acordate acestor companii sunt sporite. Avem o abordare pe țară, în echipă, în țări uh, sensibile. Uh, avem uh, echipe care merg într-o țară și examinează problem, programele în mod, deci în, în aval, nu se axează doar pe plângeri, ci se studiază și calitatea, valoarea adăugată a programelor noastre. Avem și o politică de safeguard, fondul are posibilitatea și să funcționeze doar pe bază de rambursare. Uh, alegem un uh, beneficiar uh, și mai ales în zonele în care capacitatea instituțională este slăbită și consolidăm mandatul și capacitatea inspectorului general pentru a lansa anchete. Am procedat astfel în anumite țări, precum Mali. Așa cum am spus, am uh, înțeles uh, presiunea pe care donatorii și părțile implicate uh, au suferit-o în luna ianuarie și la începutul lunii februarie a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului de Director. S-au propus noi măsuri respectiv dublarea bugetului inspectorului general, reprogramarea unei părți din uh, granturi pentru a ne asigura că uh, consolidăm capacitatea de control uh, în țările principale beneficiare. De asemenea, să punem accentul pe această abordare bazată pe echipă și uh, uh, pregătirea, formarea uh, personalului pentru licitații. Trebuie să spun că în țări în care nu avem uh, niciun fel de buget, am reușit să mutăm 25%, 5% din personalul nostru în aceste echipe pentru a ne asigura că se controlează mai bine situația și am consolidat, am mers și mai departe aceste persoane pot uh, analiza situația nu numai a uh, beneficiarilor principali, ci și a uh, beneficiarilor secundari E foarte important să nu uităm că atunci când uh, avem un contract cu un uh, beneficiar principal, la rândul lor uh, subcontractează o parte din, din, din fonduri unor beneficiari secundari și analizăm și situația acestora. În fine, am lansat o revizuire la nivel înalt a mecanismelor noastre de control și de supraveghere care analizează atât sistemul existent, cele șase niveluri, măsuri măsurile de corectare luate în aceste patru țări, dar și învățămintele generale pe care le-am desprins. E Festes Mugai, fostul președinte al Botswanei și membru uh, Transparency International și Mike Leverd, fost uh, ministru de, al sănătății din SUA, sunt președinții, vor mai fi și alți cinci membri care uh, sunt uh, aleși acum, doi cel puțin din uh, statele membre ale Uniunii Europene, care se vor uh, ocupa de uh, audit și de măsuri anticorupție. Între timp, ne-am dat seama că donatorii noștri au o uh, poziție diferită. Avem donatori mari, SUA, Canada, Japonia și Franța, uh, care uh, și-au menținut poziția, și-au uh, făcut solicitările în decembrie și în urma acestor plângeri s-au făcut angajamente suplimentare pe care le vor respecta, sigur cu precizarea că nu vor tolera vreo fraudă sau deturnarea de fonduri. Aș dori să subliniez mai ales faptul că Marea Britanie UK Fidul a făcut o uh, revizuire multianuală și fondul nostru a ajuns pe locul 9 la nivel mondial, uh, a fost clasat uh, la uh, nivel, în ce privește riscul Uh, pe criterii precum value for money, transparență și alte principii importante pe baza cărora noi uh, operăm. Pe baza acestei revizuiri și a rezultatelor obținute, îi uh, Colegii noștri din Marea Britanie au identificat un aspect care s-a pierdut în dezbaterile din ultimile luni, respectiv rezultatele programelor pe care noi le-am sprijinit și aș putea să vă enumăr o listă lungă cu rezultate impresionante, uh, dar mă voi referi doar la câteva dintre ele. Sprijinim 6,5, deci în urma programelor noastre, 6,5 uh, uh, milioane de vieți au fost salvate de când am început activitatea. Am sprijinit 3 milioane de persoane uh, prin tratamentele antiretrovirale. Am început în urmă cu 9 ani. E vorba de tratamentele împotriva HIV-SIDA. Am început doar în câteva țări, în, în câteva țări din curțile, țările în curs de dezvoltare. Sigur că mai avem progres progrese importante de uh, obținut, dar totuși rezultatele sunt impresionante. În lupta împotriva malariei, în ce privește mortalitatea copiilor sub 5 ani a scăzut cu 50 până la 75% în țările în care malaria este endemică și am tratat 8 milioane de persoane împotriva tuberculozei. Pe baza rezultatelor obținute, obiectivele de dezvoltare a mileniului, mai ales obiectivul 6, Uh, sunt în curs de atingere, ceea ce depinde totuși, bineînțeles, de fondurile uh, disponibile. Și așa cum am spus, uh, nu se vor atinge toate obiectivele pentru 2020, însă, în orice caz, putem folosi timpul până în 2015 dacă avem finanțarea suficientă pentru a ne atinge o parte din aceste obiective. Uniunea Europeană uh, finanțează în mare măsură fondurile noastre, 50% din resurse puțin mai mult provin din statele membre ale Uniunii Europene și de la Comisia Europeană. Multe dintre țările uh, menționate, inclusiv uh, Comisia Europeană, au stopat finanțarea și dacă acest fenomen va continua și după vară, nu vom mai putea acorda uh, granturi care deja au fost aprobate de către comitetul director și astfel nu vor putea fi salvate vieți umane foarte importante. Și aș dori să lansez un apel Comisiei dumneavoastră să facă tot ce este în putință pentru a uh, dezgheța uh, finanțarea din partea Comisiei Europene și a statelor europene. Cred că ar fi ironia sorții dacă persoanele pentru care lucrăm noi ar avea de suferit uh, de pe urma unor greșeli uh, Uh, pe care Fondul Mondial a încercat să le corecteze, le-a raportat și a încercat să uh, își consolideze uh, sistemul înainte de apariția acestor articole. Și în încheiere aș dori să vă spun că directorul nostru general și-a exprimat angajamentul de a continua eforturile, de a continua procesul de reformă pentru a menține o transparență totală a operațiunilor noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Mitchell. Um, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Emblat pentru uh, raport, pentru prezentare și pentru prezența dumneavoastră aici. Sunteți uh, unul uh, dintre cei mai buni experți în acest domeniu. Aș vrea să întreb Comisia de ce intenționează să continue înghețarea um, uh, conturilor dat fiindcă există rapoarte atât de uh, amănunțite care arată că nu trebuie să o facem. Săptămâna trecută a fost aici Bill Gates și uh, ne-a spus că uh, uneori, deși nu este inevitabil, oamenii folosesc într-adevăr fondurile în mod eronat din când în când în anumite comisii uh, parlamentare, în anumite state membre, în general există persoane care folosesc fondurile în mod inadecvat, dar acestea sunt excepțiile. În general, fondurile sunt folosite uh, în mod corect și nu cred că toată lumea trebuie să aibă de suferit de pe urma greșelilor unui număr foarte uh, mic de persoane. În felul acesta se subminează eforturile noastre de a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. De exemplu, acestea fiind, acestea fiind unele dintre obiectivele pe care le-am stabilit noi. Deci cred că ar fi bine să ne concentrăm pe lucrurile bune care s-au făcut și care se fac și să încercăm să construim pe aceste baze important să se facă raportări, raportări uh, complete ca aceasta pe care am auzit-o astăzi, în special în acest domeniu, pentru că încercăm să-i încercăm uh, să-i convingem uh, pe oameni să atingă acest prag de 0,7% din produsul național brut în aceste vremuri dificile să acorde această sumă pentru acest domeniu. Deci mulțumesc uh, mult domnului Emblat pentru acest uh, raport uh, complet și îl rog să-mi răspundă la întrebare sau poate că reprezentantul comisiei dorește să o facă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cashman are cuvântul, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt în totul de acord cu domnul Mitchell. Vreau să-i mulțumesc și eu, domnului Emblat, pentru această prezentare. Eu uh, v-am mai ascultat uh, făcând o prezentare și în fața comisiei, unei, unei dintre cele două comisii ACP, în legătură cu raportarea înșelătoare sau uh, inadecvată. Trebuie să vă spun bun venit în lumea politică. Așa se întâmplă și acest lucru, din păcate, afectează viețile oamenilor și, în special, pe cele ale fragmentului de populație cel mai vulnerabil și mai sărac. Am înțeles că uh, ați solicitat fostului președinte al Botswanei să uh, facă o evaluare independentă a serviciilor financiare. Acest lucru este foarte bun. Uh, inițiativele dumneavoastră ne, uh, sunt liniștitoare și uh, este interesant să constatăm că fraudele înregistrate nu sunt uh, legate de toate proiectele noastre, ci doar de patru proiecte pe care le-ați precizat. Cred că trebuie să comparăm acest procent de situații frauduloase cu cele existe, de cazuri de fraudă existente în uh, guvernele, în guvernele noastre și în, sta, în țările noastre. Deci să punem totul în contextul potrivit. Trebuie să vă spun că fiecare uh, cent uh, care este folosit în mod inadecvat uh, reprezintă o eroare, dar <clears throat> trebuie să insistăm asupra faptului că fondurile trebuie totuși deblocate. Dacă Comisia dorește să facă acest gest și să transmită mesajul că orice caz uh, de fraudă o îngrijorează, atunci există uh, posibilitatea ca un anumit procent din buget să fie uh, blocat pentru a sublinia faptul că există îngrijorări. Comisarul Pibalx a vorbit că a spus că la ora actuală se face al doilea audit uh, al cheltuielilor comisiei și că acesta este o măsură uh, de precauție. Dar eu vreau să-i spun că această măsură nu este necesară pentru că s-au luat măsuri la, la nivelul uh, evaluatorilor independenți pe care i-ați uh, adus dumneavoastră. Cred, cred că blocul, fondurile blocate trebuie să fie deblocate. Și uh, comisarul Pibalx a spus că finanțarea poate fi reluată în vară, dar cred că uh, s-ar putea să fie prea târziu atunci. Eu aș vrea să știu exact când uh, vor fi deblocate fondurile, când ne putem angaja că vom atinge obiectivele pe care ni le-am fixat pentru a susține fondul uh, global. Să nu uităm că nu suntem singurii care acordă finanțare. Avem concurenți în acest domeniu. Ați spus că un milion de uh, femei însărcinate bolnave de SIDA au fost uh, beneficiarele unui ajutor. 5,1 milioane de orfani au primit uh, ajutoare și asistență medicală uh, de bază. Acesta este singurul motiv și singurul motiv de care avem nevoie pentru a debloca aceste fonduri cât mai curând, astfel încât până la sfârșitul acestui an să putem adopta și alte măsuri care se vor dovedi necesare. Mulțumesc. Domnul Gheorenț, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem în fața unei uh, probleme dificile și uh, Parlamentul se face vinovat într-o oarecare măsură de agravarea acestei probleme. Pentru că sunt uh, multe întrebări care s-au pus aici și pe bună dreptate. Comisia nu poate să nu ceară un uh, audit suplimentar, având în vedere fondurile angajate, Comisia este obligată să ceară un audit suplimentar. Ceea ce complică situația, și acest lucru este și o cerință a Parlamentului European, o cerință excesivă, după părerea mea, așa, trebuie să se uh, să se ajungă la riscuri zero în acest uh, domeniu al cheltuielilor făcute. Însă acest risc zero în domeniul cheltuielilor este uh, în conflict cu riscul zero uh, de îmbolnăvire a, a, a pacienților. Nu putem să ne ascundem după deget. Interesele sunt opuse. Nu trebuie să dramatizăm excesiv situația se va explica că acest fond, care ține de uh, donațiile Comisiei și uh, ale statelor naționale, nu uh, va fi tot pregătit la 1 ianuarie. Deci, în primul rând, ce s-a făcut în noiembrie nu afectează problemele la ora actuală. Însă, dacă pacienții cu SIDA nu vor mai avea acces la anti retrovirale, acolo vom avea o problemă foarte gravă. Riscul zero pentru pacienți nu va mai fi un obiectiv atins de noi. Invit Comisia să reflecteze împreună cu noi asupra unei soluții la această problemă. Ce putem face? Fondul trebuie să fie activ. Fondul nu a greșit cu nimic și fondul nu poate gestiona absolut tot, uh, inclusiv uh, distribuirea antiretroviralelor la pacienți. Fondul nu poate face chiar totul, dar până acum tot ce a făcut, a făcut în mod exemplar. Putem să-i punem uh, sub tutela cuiva pe acei uh, responsabili de executarea concretă a proiectelor. Acesta cred că este singurul mijloc uh, de a concilia cele două riscuri zero. Dar, încă o dată, riscul zero este o noțiune excesivă. Pentru că dacă am vrea uh, să avem risc zero, am bloca toate fondurile. N-ar mai cheltui din fondurile europene nici măcar un euro. Deci populiștii trebuie să nu pierdă din vedere acest aspect. Dar trebuie să uh, respectăm ambele riscuri zero. Um, sunt de acord cu atitudinea prudentă a Comisiei, dar cred că um, vine și momentul la care prudența trebuie să se oprească. Eu am vorbit cu comisarul Pibalx și cred că uh, dânsul este uh, dispus să facă tot ce stă în putere pentru a face progrese în acest domeniu. Încă o dată mulțumesc, uh, aș vrea să, să mulțumesc Comisiei pentru că va face eforturi pentru a rezolva această problemă și vreau să mulțumesc și statelor naționale. Am vorbit cu uh, ministrul afacerilor externe dintr-un stat membru care a spus că și corupția ucide. Trebuie să ieșim din această situație, nu încălcând regulile de cheltuiele și ortodoxia bugetară. Nu, trebuie să găsim o altă formulă. Eu sper că aceste dificultăți totuși sunt tranzitorii și că le vom putea depăși prin uh, crearea unei uh, echipe care să poată uh, să um, furnizeze ajutor imediat odată ce uh, capacitatea de, de primire a unui beneficiar de ajutor nu mai poate absorbi toate fondurile care se pun la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Deva, ați cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l întreb pe domnul Ben dacă s-a făcut acel raport și globul, fondul global a ieșit ca fiind una dintre cele mai dintre instituțiile de vârf din domeniul său. De ce v-a înghețat uh, Comisia fondurile? Nu citim același raport? Cum de s-a întâmplat așa? Domnule Emblad, aveți cuvântul pentru scurt timp înainte de a-i da cuvântul și comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru uh, comentarii și pentru întrebări. Multe dintre acestea nu mi-au fost adresate direct, uh, așa încât uh, voi aștepta și eu să ascult reacția comisiei. Dar aș vrea să fac două observații pe care ar fi trebuit să le accentuez poate în prezentarea mea. Există un impact pe teren, așa cum a spus domnul Cashman, și uh, am făcut o analiză atentă, profundă a uh, fluxurilor de finanțare uh, Um, bordul nostru a aprobat în decembrie uh, aceste fonduri. Există două aspecte. Pe de o da, dată impactul asupra oamenilor pe care dorim să-i ajutăm și pe de altă parte uh, restricțiile um, legate de faptul că trebuie să semnăm aceste granturi în termen de un an de la aprobare. Deci ne confruntăm și cu câteva probleme tehnice în ceea ce privește eligibilitatea acestor uh, granturi pentru finanțare dacă întârziem cu mult peste cel de-al patrulea trimestru al acestui an. Înțeleg uh, nevoia Comisiei uh, de a avea acest uh, audit secundar, audit suplimentar. Noi cooperăm în mod foarte deschis cu comisia. Auditorii au fost uh, la Geneva în această lună pentru 8 sau 9 zile și la ora actuală ei se uh, află pe teren uh, pentru că noi ne-am luat un angajament de transparență și de aceea facem un efort de a lucra cu comisia și cu celelalte părți interesate și cu donatorii noștri pentru ca toată lumea să fie asigurată de faptul că nu ne folosim în mod adecvat aceste fonduri și că ele ajung la uh, cine trebuie să ajungă. Doamna președinte, dau acum uh, cuvântul Comisiei Europene, reprezentată de domnul Riera. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru uh, că dați Comisiei ocazia de a vă explica situația Îmi voi baza explicația pe uh, discuția care s-a purtat la 16 februarie la Parlamentul European, la plenarea de la Strasburg, când uh, comisarul Pibalx a venit uh, la Strasburg pentru a vă prezenta cât mai curând situația de la momentul respectiv. De la bun început vreau să subliniez faptul că Comisia a luat parte uh, prin rolul jucat în uh, comitetul director al Fondului Global uh, la uh, consolidarea aspectului fiduciar și al, a politicii um, zero um, riscuri. Secretariatul a făcut eforturi deosebite de a-și consolida capacitatea și întotdeauna a uh, fost uh, pentru extinderea uh, rolului uh, și stafului inspectorului general. Sperăm că am ajuns la echilibrul despre care vorbea domnul Gheorenț. Avem o politică de toleranță zero, avem o politică de toleranță zero și în ceea ce privește frauda și în ceea ce privește ajutorul acordat celor care au nevoie de el. Subliniez că auditul care se află în desfășurare la ora actuală, auditul Comisiei, este partea a doua a unui audit început în 2009. Ca și toate celelalte organizații, ca și uh, așa cum facem în cazul tuturor uh, organizațiilor internaționale prin care uh, finanțăm uh, proiecte, uh, facem audit și în cazul acestui fond. Am constatat că sunt probleme în special cu uh, țările cel mai puțin favorizate, cel mai defavorizate. Sunt probleme cu asigurarea um, preluării răspunderii, Și am constatat de asemenea că există și mai multe aspecte neclare în ceea ce privește uh, mecanismul de coordonare interstatală și în privința principalilor recipienți uh, ai uh, fondurilor. În acest context a fost început acest audit și uh, rezultatele proastei gestionări uh, s-au agravat și de aceea Comisia uh, a decis să tolereze la nivelul zero uh, erorile în uh, distribuirea fondurilor. Noi suntem foarte uh, conștienți de gravitatea situației de față și de aceea am accelerat procesul de auditare. Așa cum a spus domnul Stefan Emblat, am stabilit o strânsă legătură cu secretariatul Fondului Global. Am uh, demarat partea a doua a auditului cât am putut de repede și la ora actuală acceptăm uh, să primim și rezultatele acestui audit la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Dacă auditul uh, se va dovedi pozitiv, așa cum ne așteptăm cu toții, vom avea posibilitatea de a dezgheța, uh, de a debloca fondurile la sfârșitul anului, la sfârșitul verii. Acest audit suplimentar uh, se face în mod complementar cu auditul independent uh, comandat de fondul global noi susținem desfășurarea acestor două audit, auditări concomitente și uh, sperăm să vă putem da cât mai curând un răspuns uh, și dorim să vă asigurăm că dacă rezultatul auditului va fi pozitiv, vom putea să reluăm plățile la începutul lunii septembrie. În încheiere, subliniez că comisarul Pibalx s-a angajat ieri la reuniunea organizată cu ajutorul domnului Gărânț de către uh, prietenii Fondului Global din Europa, uh, când domnul Pibalx ne-a asigurat că vom încerca la comisie să pregătim cât mai repede un răspuns la această um, problemă a proastei gestionări. Deci, repet, uh, suntem dedicați în continuare fondului global, uh, susținem cooperarea la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene și sperăm că astfel uh, vom putea rezolva această problemă cât mai curând posibil. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, doamna președinte. Domnul Chiașman are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Foarte pe scurt uh, doresc să mulțumesc Comisiei pentru răspunsul sincer pe care ni l-a dat. Dar vreau să vă spun că dacă încercați să ne furnizați un uh, răspuns în, în septembrie, este foarte târziu. Ar trebui să încercați să vă stabiliți ca obiectiv uh, luna iunie, pentru că, oricum, termenele limite, după cum știm, sunt de cele mai multe ori amânate. Poate că împreună cu comisarul uh, P. Balks se poate stabili un um, calendar uh, sigur care să, permite și, să permită și anumite uh, probleme și întârzieri cu care ne putem confrunta pe parcurs. Pentru că să ținem cont de faptul că ne ocupăm uh, de fond și îi pierdem din vedere pe cei care sunt pe teren în primele rânduri și care care iau măsurile concrete uh, în derularea acestor programe. Mulțumesc. Acest uh, subiect va apărea și pe ordinea de zi a reuniunii coordonatorilor. Domnul Mitchell are cuvântul. Da, am pus o întrebare mai devreme, dar nu am primit răspuns. Care sunt consecințele dacă se respectă sau în funcție de dacă nu se respectă calendarul comisiei și în funcție de rezultatul auditului, ce se va întâmpla apoi? Oui, monsieur Riera. Domnule Riera, comisia? Da, vreau să subliniez următorul aspect și anume că încercăm să ne mișcăm cât mai rapid posibil cu acest uh, audit și suntem convinși de un lucru. Bineînțeles că deblocarea depinde de rezultatele auditului. Dar noi suntem convinși că lucrurile se vor sfârși cu bine și că și avem semnale cum că rezultatele vor fi pozitive, dar oricum trebuie să așteptăm ca procedura să-și urmeze cursul firesc. De asemenea, vreau să subliniez un lucru contribuțiile comisiei în trecut nu s-au făcut resimțite înainte de cel de-al patrulea trimestru al anului. Așa am procedat și în trecut uh, și vreau să spun că aici tocmai că avem o excepție pentru că am accelerat procedura față de trecut. Și dacă este să luăm în calcul și faptul că trebuie să liniștim și pe ceilalți donatori, uh, este clar că trebuie să așteptăm înainte de orice rezultatele acestui independ uh, audit independent, cu experți independenți. Deci, încă o dată, uh, vreau să subliniez faptul că, având în vedere calendarul preconizat, nu cred că vor exista probleme legate de furnizarea tratamentului, pentru că oricum, uh, nici în trecut plățile nu se efectuau înainte de luna noiembrie. Mulțumesc, domnul Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să pun o întrebare în plus Comisiei. Aveți cumva senzația că anumite state membre care au blocat la rândul lor contribuția fac în așa fel încât deblocarea să depinde și de reacția Comisiei? Pentru că am impresia că, până la urmă, Comisia poartă o povară de responsabilitate enormă pe umerii săi în acest context. Mulțumesc, Comisia. Pare rău că da, intervin din nou. Foarte recent, săptămâna trecută, am avut o întâlnire cu toți membrii europeni ai uh, Comitetului Director al Fondului Global și am luat în calcul diferitele situații care au apărut în anumite țări. S-a considerat că nu se pot promite uh, suficient uh, noi sume în contextul persului de la New York și, deci, majoritatea țărilor membre, mă refer la țările europene, vor aștepta rezultatele auditului independent care va surveni ulterior. Uh, dar noi dacă dăm o veste bună în iunie-iulie, aceste lucruri vor fi puse în contextul uh, rezultatelor auditului independent și toate aceste lucruri vor debloca situația. În orice caz vor, uh, vor reprezenta un teren fertil pentru a continua și a debloca situația ulterior când va surveni și um, auditul independent. Rezultatele acestuia. Domnule Embla, aveți cuvântul, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președintă mă uit peste notițele, notele mele și am notat mai multe întrebări din partea domnului Mitchell, dar poate că am pierdut-o pe cea la care v-ați referit, pentru că mie mi s-a părut că ea se adresa mai degrabă comisiei. Însă mi-aduc aminte că ne-a spus că uh, era vorba acel comentariu că nu vreți să mai auziți despre cei care fraudează, domnul Mitchell. Da, ați vorbit de acel top 9, acea listă acelor 9 Câte țări? Cine figurează acolo? Uh, într-adevăr, spune domnul Embland, uh, Regatul Unit a făcut o repertoriare, repertoriere a, a uh, anumitor fonduri multilaterale și este clar că e vorba de, e vorba, e vorba de 10 de astfel de entități care au fost evaluate de către Regatul Unit. Ei bine, noi ne-am situat pe un loc foarte bun când vine vorba de rezultate versus finanțare, ceea ce este foarte bine. Apoi, a doua întrebare. Dacă este să respectăm calendarul ambițios pe care ni l-a trasat uh, Comisia, trebuie ca toată lumea să fie co conștientă, inclusiv donatorii, că acest calendar se respectă într-adevăr și adevărat că Comisia are un rol de uh, orientare pentru mulți donatori. Uh, mulți donatori așteaptă să vadă ce spune Comisia. Mulți dintre donatorii mari uh, se uită la ce semnale transmite Comisia. Și este clar că mulți, cum am spus, așteaptă să vadă ce spune Comisia. În ceea ce privește aceste fonduri multilaterale și în cooperare cu uh, Directul General de Profil de la Comisie, cu siguranță vom reuși să îmbunătățim situația având în vedere uh, precedentele și cred că situația se va debloca uh, și așa cum a spus domnul Cashman, uh, la ce privește calendarul, s-ar putea totuși să apară și lucruri de neprevăzut și trebuie să vedem cum se va întâmpla. Alți membri au făcut o serie de comentarii și nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de domnul Cashman în ceea ce privește eforturile de prevenire de transmisie a virusului de la mamă la copil, etc. Uh, mi s-a părut de asemenea că e interesantă ideea de a rezerva cumva un procent din banii alocați. Mi se pare o idee interesantă, dar uh, este diferită de cea pe care noi, sau principiul pe care noi îl aplicăm uh, atunci când, la rândul nostru, acordăm finanțări în sensul că ne orientăm uh, și noi după principiul uh, toleranță zero și nu dorim să dăm bani decât acolo unde știm că lucrurile funcționează așa cum trebuie. Ei bine, cred că am răspuns la o serie de întrebări. Ce privește raportul UK de FID, e vorba de un exercițiu care a fost uh, lansat de către guvernul lui David Cameron și s-au evaluat uh, toate finanțările bilaterale, multilaterale, uh, dar alți donatori au avut poate alte concluzii și asta rămâne de văzut în continuare. Apoi, este adevărat că Comisia a lansat o evaluare instituțională 2008-2009 mult înainte de reformele pe care eu le-am subliniat astăzi. Raportul a fost unul destul de prost, la vremea aceea l-am primit târziu, de-abia în 2010, și ne-am bucurat pe de-o parte pentru că este clar că între timp lucrurile au avansat foarte mult din punctul nostru de vedere și suntem uh, și am fost convinși că problemele identificate sunt pe cale de a se rezolva. Mulțumesc foarte mult. Cu aceasta, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președintă, mulțumesc că împărtășiți cu noi aceste informații și ne permiteți să vă ajutăm eventual să nu întrerupeți aceste lucruri atât de importante pe care le faceți. Punctul 15 de pe ordinea de zi, combaterea pescuitului ilegal pe plan internațional. Domnul Ponga are un aviz din partea Comisiei PESC și, domnule Bonga, vă dau cuvântul imediat pentru a vă prezenta acest aviz. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În câteva cuvinte vă voi prezenta acest aviz pe care l-am redactat în atenția Comisiei PESC. Este vorba de lupta împotriva pescuitului ilegal și rolul UE. M-am concentrat pe dimensiunea dezvoltare, pentru că este un subiect extrem de vast. Patru aspecte merită subliniate. În primul rând, este important să subliniem că există o legătură între pescuitul legal, reglementat și declarat, și pe de altă parte o creștere economică inclusivă și durabilă, verde, deci, în Europeană. Consecințele pescuitului ilegal sunt absolut uh, Uh, teribile în Uniunea Europeană și pe plan internațional, cu atât mai mult în țările în curs de dezvoltare, pentru că acest pescuit aduce atingere unei activități economice durabile, sănătoase și pune în pericol și stocurile de pești care sunt la dispoziție. Apoi, lupta împotriva pescuitului ilegal este un subiect de interes pentru toată lumea, care necesită soluții globale și o implicare a tuturor statelor. Însă, capacitățile tehnice și financiare ale statelor membre trebuie să fie luate în calcul când vine vorba de acțiuni concrete. Nu putem să impunem aceleași constrângeri unor țări dezvoltate și respectiv nedezvoltate în ce privește participarea. Așa cum s-a spus, anumite state insulare, mă refer de exemplu la Sao Tome și Principe, au capacități extrem de reduse, deci trebuie să le însoțim, să le sprijinim în lupta lor împotriva pescuitului ilegal. Iată de ce am insistat ca pachetul financiar în favoarea pescuitului uh, să fie evaluat așa cum trebuie atunci când Uniunea Europeană încheie acorduri în domeniu. Apoi, coerența între diferitele politici ale Uniunii Europene, un imperativ. Iar noi reamintim în permanență la Comisia PESC acest lucru și la Comisia Dezvoltare, acest lucru trebuie să devină cu adevărat o realitate. Apoi, implicarea societății civile, dar și a firmelor, actorilor economici, pentru ca în calitatea lor de uh, beneficiari de ajutoare să poată să lupte împotriva acestui flagel al pescuitului ilegal și vreau să vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 19 aprilie, aprilie la prânz. Rămân la dispoziția dumneavoastră și aștept propuneri pentru îmbunătățirea raportului. Mulțumesc foarte mult, domnule Ponga. Acum uh, dau uh, cuvântul comisiei pentru a face o serie de observații pe marginea acestui raport a domnului Ponga. Doamna doamnele de la comisie. Elle, la Commission souhaite prendre la parole sur... Euh, bon. Comisia, nu cred că putem să facem acum comentarii în acest stadiu sau reacții, să avem reacții la raportul domnului Ponca, însă vrem să subliniem că acest document este sprijinit de comisie. De adevăr, lupta la nivelul Uniunii Europene trebuie să fie una care să fie însoțită de inițiative globale. Uniunea Europeană nu poate singură să facă acest lucru. Ehm, este clar că Uniunea Europeană are frontiere ehm, maritime și zone de pescuit enorme, iar acest pescuit INN nu poate fi tolerat. Și chiar nici la nivelul piețelor nu trebuie să uităm aceste aspecte, deci această cooperare internațională este extrem de importantă. Vom reveni însă cu alte detalii mai încolo. Eh, eh, Mulțumesc. Da, e interesant ce ne spuneți și vine întâmpinarea preocupărilor noastre când vine vorba de lupta împotriva spălării de bani prin intermediul paradisurilor financiare. Este un subiect care pe noi ne preocupă și care vedem că vizează și domeniul pescuitului. Vă mulțumim domnului Ponga pentru raportul său. Acum trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba de regulamentul 1905 per 2006 privind stabilirea unui instrument de finanțare a cooperării în domeniul dezvoltării, lecții învățate, perspective pentru viitor. Comisia noastră a hotărât că vom avea o abordare proactivă în ce privește revizuirea instrumentelor de finanțare a politicii externe. Pe baza raportului colegului Mitchell, suntem deja în măsură, în acest moment, să discutăm, în cunoștință de cauză, poziția noastră în ceea ce privește instrumentul care va interveni după ICD DCI. Cererile noastre în ce privește instrumentele finanțare vor avea un impact asupra finanțării politicii de dezvoltare după 2013. Raportul domnului Mitchell este deci foarte important, inclusiv în cadrul dezbaterii mai vaste privind cadrul financiar plurianual, precum și ce privește contribuția iar contribuția comisiei noastre intervine la momentul oportun în această dezbatere. Domnule Mitchell, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Discuția de mai înainte ce privește viitorul finanțării UE și activitățile Comisiei Sure ne arată că trebuie să continuăm să ne luptăm pentru a asigura suficiente resurse financiare pentru următoarea perspectivă. Și este clar că resursele pentru acțiune externă rămân limitate, iar obiectivele noastre sunt primejduite. Iată de ce e nevoie de surse suplimentare, iar banii care sunt deja prevăzuți trebuie să fie cheltuiți într-un mod țintit, eficient, astfel încât, într-adevăr, trebuie ca arhitectura bugetului nostru și politicile să corespundă. Și raportul domnului Cashman uh, vine în completarea acestuia în acest sens. În raportul meu spun care sunt principalele nevoi legate de finanțare, având în vedere învățămintele trase în privința aplicării instrumentului de cooperare și dezvoltare. Din punctul nostru de vedere, anumite linii nu vor putea fi traversate, anumite lucruri nu vor putea fi uh, compromise în cursul negocierilor. Succesul instrumentului de cooperare și dezvoltare sau insuccesul său, trebuie să ne gândim că banii trebuie să vizeze în principal țările în curs de dezvoltare. Nu uităm uh, articolul de profil în uh, Tratatul de la Lisabona care vorbește despre combaterea sărăciei și așa mai departe. Deci e vorba de a ne focaliza pe țările cele mai sărace și pe membrii cei mai sărace ai societăților noastre. Noul instrument trebuie să vizeze măsuri care să îndeplinească criteriile pentru ajutorul oficial pentru uh, uh dezvoltare, așa cum preconizează documentul de profil al OCD-ului. Vreau să vă spun foarte clar că nu uh, contest importanța asistenței oficiale pentru dezvoltare în cooperarea noastră cu țările terțe, nici caracterul său strategic, însă această cooperare trebuie să fie finanțată dintr-un instrument separat pentru a spori transparența și pentru a spori caracterul specific al ajutorului pentru dezvoltare. Dacă amestecăm lucrurile, riscăm ca finanțarea necesară pentru dezvoltare să fie pierdută și să nu mai identificăm nevoile așa cum trebuie. Noul instrument trebuie să se uh, aplice tuturor țărilor de pe lista OCDE DAC, în primul rând pentru că definiția ce înseamnă o țară în curs de dezvoltare nu ține de Uniunea Europeană și, în al doilea rând, pentru că consider că merită să continuăm cooperarea și cu țări emergente sau cu venituri medii anumite priorități, cum ar fi sănătatea și educația, trebuie să fie securitate din punct de vedere al uh, finanțării, ne uitând uh, și importanța obiectivelor pentru dezvoltare ale milenului și o sumă uh, suplimentară trebuie să meargă în anumite sectoare legate de supraviețuire sau de servicii esențiale. Iar finanțarea nu trebuie să fie redusă în mod uh, față de vechiul instrument, din potrivă, trebuie să fie sporită. Mai multe motive. În primul rând, este, voia, este vorba de valoare adăugată, specifică în Uniunii Europene, ca și coordonator al acestor eforturi, inclusiv în articolul 10 din Tratatul de la Lisabona, și apoi o sporire a acestui, acestei asistențe oficiale pentru dezvoltare uh, se potrivește cu obiectivele fixite până uh, preconizate pentru 2015. Sumele de pe 2010 arată că suma cresc, o sumă de mai mult de 10, de 10 miliarde de uh, euro suplimentare este necesară pentru a atinge obiectivele din 2015. Doamnă președintă, bineînțeles că cu acest raport voi prelua și anumite amendamente care Uh, vorbesc despre eficientizarea procesului, despre dialogul structural cu um, actorii societății civile și cei regionali care trebuie să figureze în noul instrument. Pe lângă partea de dezvoltare, aș dori să cer Comisiei să reflecteze și la alte lucruri în nivel macro, cum ar fi uh, însușirea de către actorii economici uh, a acestor lucruri, deci parteneriatul public-privat și așa mai departe. Aș spune ceva legat și de procedură. Pe baza raportului meu și având în vedere experiențele pe care le-am avut în cadrul grupului, am înțeles importanța controlului democratic al acestui instrument de cooperare și dezvoltare, un proces care ne-a ajutat pe toată lumea, pe noi, pe Parlament, pe Comisie și ne-a arătat care au fost punctele forte, numeroase ale, ale instrumentului, dar ne-a arătat și ce trebuie să evităm în viitor. În principal este vorba de riscul legat de uh, neîndeplinirea anumitor uh, obligații sau, în sfârșit, anumite rezultate care nu sunt suficient puse în lumină din motive strategice, politice și așa mai departe. În sfârșit, este clar că acest control democratic nici nu mai este suficient acum. Conform articolului 290 se spune că Parlamentul trebuie să intre în codecizie cu Consiliul și aceasta pe baza actelor delegate. Știți foarte bine că negocierile în curs pentru un nou instrument um, le urmărim cu nerăbdare și sperăm cu nerăbdare uh, și aștept cu nerăbdare și contribuțiile colegilor la acest raport. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul reprezentanta Comisiei, doamna Garson. Mulțumesc încă o dată. Salutăm raportul domnului Gay Mitchell și Împărtășim un număr foarte mare din uh, observațiile sale. Aș dori să mă refer în special la referirea la 0,7% această țintă pentru ajutorul pentru dezvoltare ca parametru, am ajuns la aceeași concluzie, am ajuns la concluzia că e un bun etalon pentru a analiza uh, nivelul finanțării pentru uh, dezvoltare, printre altele prin intermediul instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Aș dori să mai subliniem și că suntem de acord și cu uh, defalcarea instrumentului pentru dezvoltare în ce privește diferențierea acțiunilor în conformitate cu obiectivele pentru dezvoltare sau altor tipe, tipuri de obiective, precum interesul reciproc sau interesul european. Deocamdată încercăm să găsim uh, metoda cea mai potrivită și uh, mesajul domnului uh, raportor e în curs de analizare. Bineînțeles că și noi împărtășim acest obiectiv de a ne axa pe atingerea obiectivelor de dezvoltare a mileniului. E calea pe care dorim să o urmăm și noi. Salutăm și faptul că raportorul sprijină această diferențiere între țări beneficiare și modularea asistenței uh, și țintirea ajutorului pentru țările cele mai sărace, urmărind o altă politică de cooperare cu țările emergente. De asemenea, luăm act de observațiile pe marginea programelor tematice și am dorit să vă informăm că deocamdată sau în acest stadiu al procesului de reflexie încercăm să le reconfigurăm ținând cont de provocările globale cu, o, bineînțeles, obiectivul nostru de a sprijini țările în curs de dezvoltare, mai ales prin intermediul programelor tematice, în complementaritate și uh, subsidiaritate cu uh, programele regionale pe țară. Mai sunt de acord și cu apelul pentru o mai cooperare mai strânsă între Comisie și statele membre, care reprezintă o preocupare majoră pentru noi și vom confirma sau confirmăm și dorința noastră de a îmbunătăți dialogul între Comisie și societatea civilă, inclusiv prin intermediul concluziilor ă, dialogului structurat, care durează deja de un an cu societatea civilă și vom analiza recomandările astfel încât să le folosim în mod optim și să le transpunem cât se poate de mult în operațiunile noastre viitoare. Aș mai adăuga și că salutăm reuniunea din luna mai în ce privește o flexibilitate mai mare în felul în care ne programăm ajutoarele sau asistența și am dorit să mai confirmăm și faptul că am dorit să importăm o parte din cele mai bune practici ale Fondului European de Dezvoltare în felul în care ne organizăm uh, programele în cadrul uh, ICD. Câteva observații finale nu sunt uh, dezacorduri, dar uh, am putea vorbi de o evaluare diferită totuși. Se menționează în proiectul de raport programele tematice pentru migrație și azil. Am uh, luat act de poziția exprimată, dar am dorit să vă reamintim că până acum majoritatea finanțării în cadrul acestor programe tematice s-a făcut pe 10 ani. Iar în ce privește recomandările privind programul tematic investiții în oameni, așa cum am spus, tendința generală e că programele tematice ar uh, trebui să suplinească ce se face la nivelul țării respective, care reprezintă nivelul de bază pentru cooperare. În acest sens, nu suntem de, acce, de acord cu, accesul, cu accentul care se pune în investițiile în oameni, dacă aceasta înseamnă că recomandările de a depune eforturi pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare se fac doar la nivelul statelor membre. Poate că nu am înțeles bine cum e formulat textul. Deci, la nivelul statelor respective, considerăm că cel mai bine ar fi să interacționăm cu țările respective și să ne planificăm investițiile pentru a atinge obiectivele de dezvoltare a mileniului. Deci ar putea să fie o greșeală de interpretare din partea noastră. Mă opresc aici și aș dori să vă mulțumesc pentru acest raport. Mulțumesc, doamnă. Domnule Mitchell, doriți să răspundeți? Domnul președinte, foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru răspuns. E clar că există un, uh, o bază Uh, destul de vastă unde sunt, uh, avem acord, va trebui să șlefuim doar în anumite domenii cooperarea noastră viitoare, însă aș dori ca Comisia să nu se gândească numai la microgestiunea uh, acestui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, să se gândească la uh, contextul mai vast, de exemplu, spiritul antreprenorial, Uh, s-a vorbit foarte mult de educație de bază și servicii de sănătate de bază. În ce privește învățământul primar, am putea, de exemplu, să încurajăm o mentalitate uh, să le explicăm oamenilor că dacă au instrumentele să-și facă, să facă o meserie, să dobândească o meserie, vor avea posibilitatea să se descurce singuri. De fiecare dată când merg în Africa, în unele dintre țări din Africa, există, uh, au fost făcute liste de așteptare pentru accesul la proprietate. Uh, nouă ni se pare uh, rizibil să trebuiască să aștepți ca să primești pământ, însă în Africa așa este. Tinerii au uh, telefoane mobile, au multe capacități și ar putea să le uh, folosească în mod mai optim. Uh, colegul Deva s-a referit la problema Uh, calculatoarelor care ar putea să fie uh, vândute în aceste țări. Acești tineri sunt perfect capabili să le folosească, deci ar trebui să depășim această viziune uh, îngustă legată de educație și de servicii de sănătate de bază. Trebuie să ne gândim la mijloace pe care să le punem la dispoziția oamenilor și a femeilor respective pentru a se împlini. Și cred că grupurile susțin în mare parte această idee, această idee a dobândirii proprietății, accesului la proprietate, pentru că aceste persoane persoane ar putea să își uh, optimizeze potențialul. Aș dori ca Comisia să se gândească la aceste uh, aspecte, pentru că în domeniul științei posibilitățile sunt imense. Știu că există un proiect, o licitație pentru Africa de Sud, dar și alte uh, state din Africa, între Af- statele africane și Australia. Situația s-ar schimba foarte mult dacă Africa ar obține acest, uh, acest proiect. De mult timp repet acest lucru, nu poți uh, să uh, ajuți uh, pe cineva care arde în incendiu, dar dacă construiești uh, o stație de pompieri, s-ar putea să uh, previi incendiul și uh, sper că aceasta va face raportul meu. Deci să vină cu idei noi și să uh, propună o gestionare eficientă a fondurilor actuale. Mulțumim, domnule Mitchell. Aș dori să vă reamintesc că data limită de depunere a amendamentelor 13 aprilie, ora 16. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, politica externă a Uniunii Europene în favoarea democratizării. Domnul Svensson este autorul unui aviz pentru Comisia AFET, politici Uh, externe ale Uniunii Europene în favoarea democratizării. Uh, domnule Svensson, aș dori să vă dau cuvântul pentru prezentarea uh, avizului dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Condolința Rice, uh, în urmă cu 16 ani, a uh, rostit un discurs uh, extrem de, de, de, de remarcat în Cairo. Ea a spus că ar trebui să încurajăm uh, uh, procesul democratic și uh, soluționarea pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu. Ori nu s-a obținut nimic. Uh, ne-am dorit ca pacea și libertatea în țările respective să fie încurajate. În urmă cu doi ani, uh, la G8 în Italia, toată lumea l-a ascultat pe uh, colonelul Gaddafi. Cred că în urmă cu câteva luni, puțină lume se aștepta ca tinerii din, Libin, eh, din Libia, din Bahrain, din Tunisia, erau gata să plătească cu prețul vieții plecarea dictatorilor nu știm uh, cum va evolua situația din lumea arabă, însă uh, trebuie să ne dăm seama că pe viitor democrația va trece înaintea stabilității. Și nu ar trebui să procedăm pe invers, ca nu ar trebui ca democrația să aibă întâietate în fața stabilității. Multe state din lume își doresc să obțină uh, democrația. Ce răspundere și ce oportunități. Trebuie să nu uităm că democrația nu reprezintă doar uh, libertatea de alegere, însă știm că e nevoie de o cultură democratică și o societăți democratice care trebuie să ia naștere cu adevărat. Știm că libertatea de exprimare și libertatea de gândire Uh, societățile civile, o societate civilă puternică, uh, sunt uh, indispensabile pentru democrație. Unii se tem că faptul că Uniunea Europeană sprijină democrația duce la o politizare a situației și unii se tem că, că Uniunea Europeană și actorii care sprijină dezvoltarea vor limita suveranitatea și democrația, dar nu va fi așa. Știm că ceea ce contează astăzi în lume e să dăm, dăm dovadă de curaj, să sprijinim uh, mișcările democratice și uh, partidele politice din noile democrații pentru a încuraja uh, democratizarea peste tot în lume. Eforturile care duc la democrație nu au nicio legătură cu imperialismul cultural. Ființa umană se află în uh, centrul culturii. Femeile din Afganistan sunt împotriva talibanilor. Uh, Mao Zedong, care a fost uh, timp de ani de zile ridicat în slăvi în anumite țări, inclusiv în țara mea, n-a făcut decât să opreseze Uh, să-și opreseze propriul popor. La fel și Saddam Hussein au, uh, la, la, i-a, i-a oprimat pe irachieni care uh, l-au respins până la urmă. Valorile umane nu pot fi călcate în picioare și ele uh, sunt universale și imobile. Ele nu depind de niciun uh, regim. Sunt valori care se regăsesc în toate culturile și pe toate continentele. E vorba de valorile umaniste. În contextul democrației, trebuie să ne punem întrebările pertinente. Trebuie ca valoarea ființei umane să fie în centrul preocupărilor noastre democrația, ca să se construiască, are nevoie de timp, trebuie să dăm dovadă de uh, răbdare, dar nu trebuie să permitem ca acest proces să, să se oprească la jumătatea drumului. Trebuie să ne amintim că democrația și drepturile omului merg mână în mână. Bineînțeles, Există mulți parametri care intră în joc și pe care n-am cum să îi reiau în acest aviz. Sunt gata să accept orice observație sau orice comentariu critic. Sunt gata să uh, includ cât mai multe amendamente. Sper să ajungem la un raport împreună. Mulțumim. Domnul Visas. Donc, monsieur Visas, oui, s'il vous plaît. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, simplemente quería informar a. Mulțumesc, președinte. Doream doar să informez Comisia în legătură cu ultimele alegeri care au avut loc. Nu, întrerupe doamna președinte, Vorbim acum despre politica externă a Uniunii Europene în uh, lupta pentru democrație. Doamna Zaborska are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să um, o felicit pe doamna Svensson în legătură cu acest aviz. Cred că um, avizul vine la momentul uh, potrivit. În urmă cu 4-5 luni uh, am început să ne gândim, uh, dacă ne-am fi gândit la el în urmă cu câteva luni, poate că abordarea noastră ar fi fost diferită. Dar e bine că lucrurile stau așa cum stau, pentru că acum suntem conștienți de toate realitățile de la locul faptei. Cunoaștem bine contextul. Doamna uh, Svensson uh, a luat legătura cu multe părți implicate în acest uh, proces, dar cred că a pierdut din vedere femeile. Și ele sunt implicate în acest proces și cred că ele trebuie să bucure de, o, um, de un rol mai proeminent. Trebuie să cerem Comisiei să inițieze un uh, dialog și cu instituțiile conduse de femei. Și cred de asemenea că trebuie ca susținerea din partea acestor agenții să devină una dintre prioritățile noastre strategice. Eu uh, înțeleg uh, foarte bine implicarea femeilor în uh, țările, în structurile țărilor nedemocratice. Domnul de Kaiser a lucrat cu astfel de femei pentru mult timp. Femeile joacă un rol de frunte în procesele de democratizare în aceste țări. Răspunsul femeilor din regiunile uh, cu pricina, când le-am prezentat acest aspect, a fost că ele văd problemele prin ochii familiei lor, prin ochii copiilor lor. Sau, uh, deși uh, soții lor sunt cei implicați în lupta împotriva unui regim opresiv, deci femeile joacă un rol important în procesul uh, de democratizare. De aceea doresc să prezint un amendament în timp util. Deci un amendament privitor la rolul jucat de femei. Doamne de Kaiser, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă aflu într-o situație oarecum specială, pentru că nu sunt raportorul din umbră pentru socialiști pentru acest raport, sunt raportor uh, pe fond uh, pentru Comisia de Afaceri Externe și pentru problema drepturilor omului. Dat fiind că voi veți avea un aviz în legătură cu propriul meu raport, o să vă spun și eu cum văd lucrurile. Sunt de acord uh, aproape în întregime cu ce a spus domnul Svensson. Raportul meu vorbește în primul rând despre acest schimb uh, necesar de paradigmă. Democrația trebuie să fie uh, obiectivul nostru principal. Vreau de asemenea să vă spun că în procesul de democratizare există o uh, dimensiune politică pe care nu uh, o văd întotdeauna misiunile de uh, evaluare electorală. Uh, Am mai spus o parte din aceste uh, lucruri și în alte rânduri, dar oricum, în uh, general, sunt uh, pentru punctul de vedere al domnului Svensson, la fel și în privința libertății presei. Și, doamna Zaborska, sunt de acord și cu ce ați spus dumneavoastră în privința rolului femeilor în procesul de democratizare. Eu am făcut uh, o distinție în raportul meu, spunând că Uniunea Europeană a considerat uh, aspectul democrației în statele cu care avea contract, avea acorduri din uh, punctul de vedere al dezvoltării. Vom pune la punct infrastructura, vom face drumuri, ne vom asigura că școlile, sistemul de învățământ, sistemul de sănătate funcționează bine. Dar acum trebuie să ne concentrăm și pe dimensiunile politice Eu n-aș vrea ca procesul nostru de democratizare să fie doar politic. Nu doresc să uităm uh, această dimensiune necesară, care este dimensiunea dezvoltare. Revoluțiile din lumea arabă dovedesc faptul că este necesar și acest aspect. Deci trebuie să avem abordări echilibrate uh, deci ca noua noastră abordare să fie mai politică, mult mai politică, să fie mult mai în favoarea unei democrații care să fie și politică, dar care să continue să susțină cu putere aspectele socioeconomice. În avizul dumneavoastră, domnule Svensson, cred, eu aș propune să rămână Um, bine conturată și dimensiunea dezvoltare, pentru ca nu cumva abordarea noastră să fie centrată doar pe uh, dimensiunea politică. Mulțumesc uh, pentru eforturile depuse până acum. Uh, în general, sunt de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Micel are cuvântul. sorry, beg pardon. <clears throat> I welcome this report. I think it's very time... Salut acest raport, așa cum a spus doamna, doamna Zaborska, el vine la timpul potrivit. Vă atrag atenția asupra punctului 7 din raport. Cred că a venit momentul să ne revizuim relațiile cu despoții din uh, lume. Dacă ne uităm la Africa de Nord, nu influența politică a politicienilor sau influența presei a fost cea care a făcut să se extindă uh, această putere a populației de a se ridica împotriva regimului. Noi uh, până recent am uh, am luat am avut relații strânse, am avut acorduri cu acești despoți. Uh, Cred că de acum încolo trebuie să ne arătăm solidaritatea față de um, popoarele aflate într-un regim opresiv, reevaluându-ne relațiile cu cei care uh, conduc aceste state. Îi mulțumesc pentru moment, domnului uh, Svensson, pentru acest raport. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Estamos en una situación única en el sentido. Domnul Guerrera are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne aflăm într-o situație deosebită. Avem doi raportori, un raportor pe fond și un raportor pentru aviz. Și noi trebuie să intervenim și să luăm uh, poziție în ambele cazuri. În primul rând, din punctul de vedere al democratizării, cred că traversăm uh, o eră unică. Știm care sunt uh, teoriile privind al treilea val de democratizare. Primele democrații, uh, după aceea a venit perioada interbelică și după aceea tranziția către democrație, uh, către democrație din sudul Europei și din țările din America Latină. Acum se pare că ne aflăm într-un al patrulea val de democratizare. Uh, Caracteristicile specifice acestei zone sunt că aceste democratizări au loc în state care nu au cunoscut niciodată democrația până acum. Pentru a susține aceste state, pentru a le ajuta în trecerea la democrație, trebuie să le ajutăm și în ceea ce privește bună guvernare, pentru că nu au niciun fel de tradiție, niciun fel de experiență în acest domeniu. și nu știu cum funcționează democrația. În acest sens, trebuie să spun două lucruri. În primul rând, o chestiune la care s-a referit deja doamna de Kaiser, și anume faptul că consolidarea democrației trebuie să fie una dintre prioritățile politice externe ale Uniunii Europene. Doamna Kaiser a spus că în raportul său pe fond uh, acest aspect ocupă un loc important. În al doilea rând, Ceea ce nu a spus doamna Kaiser este că trebuie de asemenea să avem în vedere și aspectele legate de dezvoltare în această consolidare a democrației. Strategia națională de reducere a sărăciei este un astfel de mijloc și este un mod în care se poate crea un spațiu în care democrația să poată prinde rădăcini, prinde rădăcini. Trebuie să luptăm pentru sănătate, pentru educație, dar trebuie să asigurăm toate celelalte condiții necesare pentru ca democrația să poată să se dezvolte. Deci cred că totul trebuie să fie legat de strategiile naționale de reducere a sărăciei. Doresc să sprijin uh, și metoda pârghiei bugetare. De ce? Pentru că Astfel le dăm un rol și actorilor uh, societății civile, parlamentelor și guvernelor statelor respective, care reprezintă, de fapt, chiar instituțiile prin care se vor dezvolta democrațiile. Și mai există un aspect pe care doream să-l evoc în concluzie. Așa cum s-a înființat Serviciul de Acțiune Externă, există și un serviciu pentru drepturile omului. Trebuie să cerem ca în anumite reprezentanțe ale Uniunii Europene să se instaleze, să se creeze un spațiu în care să lucreze o persoană, un responsabil, un reprezentant al nostru la fața locului și care să se ocupe de problema drepturilor omului. Eu voi depune amendamente în acest sens la raportul domnului Svensson. Acest raport cred că merită sprijinul nostru și uh, merită de asemenea și să îi aducem contribuții pentru a-l îmbunătăți. Mulțumesc, uh, aș dori să iau și eu cuvântul acum, spune doamna președinte. Doresc să mă adresez domnului Svensson și domnului Guerrero și nu numai, ci și tuturor celorlalți membri uh, ai comisiei noastre. Astăzi, uh, multe persoane au uh, fugit din țările în care sunt revoluții. Sunt mulți tunisieni care au fugit, mulți libieni care sunt uh, în situații, în situații sunt dificile în insula Lampedusa, persoane care se zbat pentru a avea acces în Europa și statele membre ale Uniunii Europene refuză să aplice directiva privind fluxurile masive um, de migranți și susținerea imediată care trebuie să le fie acordată. Nu credeți, dragi colegi, că este o problemă urgentă și că în fiecare stat membru trebuie să primim urgent o cotă de uh, refugiați pe care să-i putem uh, învăța obiceiurile noastre democratice într-o perioadă de câțiva ani pentru a pune și noi umărul la consolidarea democrației. Cred că în uh, Belgia, Spania și mai multe uh, state pot să facă acest lucru și cred că a venit momentul să acționăm. Dorește Comisia să ia cuvântul în legătură cu acest raport? Există cineva de la Serviciul de Acțiune Externă care dorește să intervină? Parola, Monsieur Svensson. În acest caz îi dau cuvântul domnului Svensson alla de kloka synpunkter som har kommit fram här. Jag har inte alls någon... Ne mulțumesc tuturor celor care și-au exprimat punctele de vedere. Recunosc, domnule președinte, că în joc sunt multe semne, recunosc că raportul meu uh, este limitat la anumite dimensiuni. Știu că aș fi putut să scriu mult, mult mai mult. Sunt uh, dispus să subliniez rolul jucat de femei în democratizare, de asemenea, pe planul socioeconomic. Ar mai fi lucruri de adăugat. Europa trebuie să se poată deschide pentru cei care vin din Lampedusa. Și uh, regret uh, modul în care se vorbește unor despre acest subiect în Parlamentul European. Unor se vorbește despre o povară, se vorbește despre victime. Eu sunt uh, împotriva tuturor tuturor celor care folosesc expresia refugiați ilegali. Există o garanție democratică, există dreptul democratic de a putea fugi pentru a-ți proteja viața. Mulțumesc, mulțumesc, uh, spune doamna președinte. Vă amintesc că mâine la prânz este termenul limită de depunere a Amenda amendelor. Um, vă doresc mult succes, domnule Svensson, în Suedia și Norvegia pentru a obține cote de emigranți în Suedia și Norvegia. Punctul 10, misiunea de observare electorală în Niger. Am avut un um, schimb de opinii cu domnul uh, Santiago Fisa Sexela, care a fost uh, observatorul șef al misiunii noastre uh, la, în Niger și îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că este important să punem această misiune de observare în contextul geopolitic uh, corect. După cum știți uh, cu toții, Nigerul este o țară destul de mare, dublă uh, ca dimensiune ca, decât Franța 15 milioane de locuitori, din care uh, un procent mare este musulmani. În sud și în nord sunt uh, triburi importante, există și tuaregii și câteva triburi arabe. E vorba de o țară foarte pacifistă, în principiu, cu o țară care iubește democrația, dar care în nord, uh, în Agrades, uh, se confruntă cu o situație uh, care scapă de sub controlul uh, guvernului nigerian. E vorba de uh, ramura uh, saharien, sahariană a Al-Qaeda, care controlează acea zonă a Nigerului. În acest context am decis să, transmit, să trimitem o misiune de observare a alegerilor. A fost vorba de alegeri prezidențiale și legislative. Am avut și câteva îndoieli înainte să trimitem această misiune acolo, pentru că, după cum știți, uh, forțele alchemii, uh, ramura Al-Qaeda uh, în zonă, au asasinat ostaticii francezi, dar Lady Ashton a decis să trimită totuși această misiune pentru a susține această țară în lupta împotriva terorismului și de asemenea pentru că se uh, marca astfel un, uh, o trecere exemplară de la dictatură la democrație. Deci Nigerul, țară democratică, cu uh, președintele Tanja, ales în mod democratic, prevăzuse alegeri, președintele Tanja a organizat o lovitură de stat pentru a își prelungi ă, mandatul A avut loc apoi ă, o lovitură militară, dar ă, această militură, lovitură de stat a avut un scop democratic. Astfel uh, au avut loc alegeri locale, primul tur uh, al alegerilor prezidențiale cu alegerile uh, legislative și apoi a avut loc și al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Trebuie să vă spun că aceste alegeri au făcut uh, obiectul multor verificări și s-au dovedit a fi foarte transparente. De llevar a cabo unas elecciones democráticas ha sido eh... Transparența și voința democratică au fost uh, de pline. Acest lucru a reieșit foarte clar, atât în privința alegerilor prezidențiale, prezidențiale, cât și pentru cele legislative. Misiunea prezentă la fața locului a fost mai puțin, uh, să zicem, numeroasă decât uh, în trecut. E vorba numai de un, o echipă, o echipă pe termen lung, care a fost prezentă de pe 5 ianuarie pe 8 februarie, 8 aprilie, mă scuzați, la fața locului, dar am avut și observatori pe termen mediu, de asemenea prezenți la fața locului. Parlamentul, din motive de securitate, nu a trimis propria echipă de monitorizare a alegerilor. Observatorii noștri au fost prezenți peste tot cu excepția zonei Agadez, iar alegerile s-au desfășurat în deplină transparență. Care sunt rezultatele? Noul președinte ales este vorba de Isuf Mahamadou, a obținut față de uh, adversarul său politic, Saini Umaru, o victorie. Acesta din urmă fiind la baza loviturii de stat despre care am vorbit. Este clar că uh, această țară trebuie să continue să primească ajutorul nostru și să poată să lupte în ceea ce privește uh, prezența Al-Qaeda în nordul țării. E vorba de uh, triburi acolo care nu trebuie să se bazeze pe acești asasini pentru a-și asigura propria supraviețuire. Deci, în interesul dezvoltării, este foarte important să facem ce am spus, să-i sprijinim. Am vorbit despre Tunisia și despre Libia. Uh, s-a vorbit mult pentru că au fost și victime. Dar când vine vorba de alegeri și când au loc uh, alegeri pașnice, parcă lucrurile sunt mai trecute sub tăcere, nu se face atâta tam-tam. Autoritățile nigeriene au exprimat oarecare îngrijorare în ceea ce privește deznodământul situației din Libia și anume faptul că vrem să ne descotorosim de Gaddafi și dorim ca rebelii să preia puterea, ei luptând pentru democrație, însă există teama de instabilitate în această țară și se, se știe că Gaddafi nu a avut niciodată încredere în propria sa uh, armată, compusă din mai multe triburi și a recurs foarte mult la mercenari provenind din Africa de Nord. Deci există aceste temeri legate, că, legate de întoarcerea în țări, cum ar fi Nigerul, a acestor mercenari care ar putea să creeze tulburări Nigeria. Deci cu toții trebuie să fim conștienți de faptul că în epoca post Cadafi e nevoie de o stabilizare a Libiei, pentru că stabilitatea acestei țări are un impact asupra tuturor țărilor din regiune. Deci, iată, acesta este raportul pe care doream să vi-l prezint și bineînțeles că vă stau dispoziție pentru întrebări. Domnule de Kaiser, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând îl uh, felicit pe colegul meu, Santiago Fisas, și vreau să-i spun că mă simt uh, cumva ușurată să aflu că această misiune care inițial uh, nici nu știam dacă merita să fie trimisă acolo unde a fost trimisă, e bine, această misiune s-a desfășurat în condiții bune. Am o întrebare și nu știu dacă puteți să mă ajutați cu un răspuns. S-a vorbit numai ce de, în raportul precedent, de legătura dintre politică, democrație și dezvoltare. Și avem aici, uh, practic, un exemplu excelent în acest sens și anume că dacă anumite părți ale unei țări nu sunt dezvoltate suficient, se creează un dezechilibru și o, o instabilitate. Deci e vorba de acest joc între politic și economic. Acum discutăm aici, între noi, acele criterii de acceptare a unei misiuni de observare. Bugetul nu este unul infinit, va trebui să facem niște alegeri, știm acest lucru și uh, acum câteva săptămâni, acum câteva luni, când am început să discutăm despre Nigeria uh, și despre prezența Al-Qaeda acolo, mi-am pus eu întrebarea de ce să ne băgăm. Care este opinia dumneavoastră privind aceste criterii care să ne determine dacă trebuie să trimitem sau nu o, o misiune de observare? Eu sunt surprinsă, sunt surprinsă în mod plăcut de ce se întâmplă cu acest raport nu există numai surprize negative, nu-i așa? <clears throat> da, e adevărat. Și spune domnul raportor și pot să vă spun că am primit și un telefon din partea comisiei care m-a întrebat dacă doresc să prezidez această misiune. Până la urmă s-a preconizat chiar anularea ei. În sfârșit, în cele din urmă, misiunea a primit undă verde. Cred că aceste misiuni de observare au două aturi sau două misiuni. În primul rând, observarea legilor, ceea ce e un lucru foarte bun. Și bineînțeles că situația concretă pe teren uh, poate să fie una dificilă și în orice caz uh, trebuie să mizăm pe transparență. În al doilea rând, aceste misiuni au uh, rolul de a transmite un mesaj politic puternic, arătându-le că sprijinim țările care suferă, suferă din pricina terorismului și care, de fapt, sunt uh, clar împotriva terorismului. Asta este lucrul foarte clar. Când vine vorba de tranziția spre democrație, aici avem exemple cât se poate de clare. Am contactat uh, populația locală și am observat că în rândul populației exista uh, un entuziasm față de intervenția sau față de prezența Uniunii Europene. Populația fiind recunoscătoare, am avut ocazia să merg la televiziunea locală și să transmit niște mesaje care au fost practic difuzate la moment de, de vârf și ecourile au fost bune și colegii sau cei, cei de la colegiile electorale au venit și ne-au felicitat uh, și așa mai departe. Deci este un mesaj foarte important din partea Uniunii Europene pentru o țară sau țări în dificultate. Să nu uităm că e vorba de țări care au suferit mult în trecut, care au pierdut multe investiții și astăzi oamenii de afaceri sunt foarte sceptici. Nu doresc să investească în țări cum ar fi această țară din cauza instabilității. Și atunci ei trimit fondurile în altă parte. Iată de ce sprijinul sau ajutorul pentru dezvoltare țintit, mai ales în regiunile eh, sărace, este cu atât mai binevenit. Există o diferență aici, în această parte a Sahelului, în ce privește prezența Al-Qaeda față de ce se întâmplă în eh, Pakistan. E vorba de prezența din punct de vedere, din punct de vedere economic al acestor organizații teroriste pe teren. Trebuie spus că, din punct de vedere economic, există o interdependență între populație și aceste forțe ale Al-Qaeda. Orice fac, orice produs cultivă, orice animal cresc, acesta este cumva uh, Uh, vândut Al-Qaeda și este practic o soluție de supraviețuire pentru mulți dintre uh, acești oameni. Și apoi, pe termen lung, în ceea ce privește armele, uh, instruirea militară, etc. Și aici sunt lucruri de făcut pe viitor și să nu uităm nicio clipă contextul despre care vorbim. Vorbim despre Nigeria, dar și despre Mauritania, despre Ciad, și aceste țări deocamdată nu prea sunt în vizorul nostru actualmente și este grav că Europa nu se preocupă suficient de acestea. Doamna Nielsen, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am participat la misiunea în Uganda și voi vorbi mâine despre acest lucru, cred că ordinea de zi s-a modificat. Am fost foarte interesată să știu ce s-a întâmplat cu misiunea din Nigeria și sunt impresionată de faptul că populația a primit cu brațele deschise această misiune europeană. Știm foarte bine că în Mali militarii nu și-au, nu și-au respectat angajamentele. Aducem bine minte de nerespectarea ordinii democratice. Deci sunt vești bune. Ne-ați spus despre ce se întâmplă cu nevoia de dezvoltare în această parte a țării supusă cumva Al-Qaeda. În această zonă însă sunt prezente și companii multinaționale. E vorba de Areva, care extrage uraniul, printre altele. Și cred că aici intervine și răspunderea acestor organizații, acestor firme mari, multinaționale. Areva extrage uraniul afectând grav mediul și populația locale, populație nebeneficiind niciun fel de pe urma acestor activități economice, populație care este predată de propriile sale bogății și resurse. Și asta explică și faptul că această populație este cumva împinsă în brațele ACMI, această branșă, această ramură Al-Qaeda. Și deci o privește cu ochi buni, având în vedere cum se comportă aceste firme multinaționale și cum exploatează bogățiile locale, fără ca acestea să fie împărțite cu populația locală. Știți bine că cei care au fost răpiți uh, erau salariați ai Areva. Nu vreau să uităm aceste lucruri, pentru că trebuie la un moment dat să încetăm să prădăm aceste bogății ale Africii. Eu sunt franceză și știu ce înseamnă acest uraniu. Acest uraniu este esențial pentru independența energetică a Franței. Această faimoasă independență energetică ne-a fost vândută ca slogan politic de ani de zile încoace și aceasta uh, însă este purtată uh, în spinare de populația săracă din Nigeria și deci să nu uităm situația și contextul din această regiune, din nordul Nigeriei, pentru că este clar că, până la urmă, africanii nu ne cer neapărat să îi ajutăm, ci în primul rând să îi respectăm și să poată să exploateze ei înșiși bogățiile și resursele lor. Mulțumesc! Domnul Rode la Serviciul de Acțiune Externă. Are cuvântul? Mulțumesc! Într-adevăr, reprezint Serviciul de Acțiune Externă, Departamentul de, pentru Drepturile Omului și Observare a Alegerilor. Am făcut parte din Comitetul de Observare a Alegerilor pentru această misiune. Nu vreau să uh, repet uh, cele spuse atât de bine de domnul Visa, care v-a povestit cât de greu a fost să se pună la cale această misiune, cum a trebuit să facem o alegere între nevoia de securitate și dorința pe de altă parte, de a ajuta uh, oamenii de acolo și de a observa procesul uh, electoral. Aceste lucruri sunt, da, adevărate, însă vreau să subliniez două lucruri care au fost subliniate de doamna Ashton în declarația sa de după alegeri. În primul rând că tranziția este un succes și că astăzi suntem în prezența unor instituții democratice credibile și recunoscute având în vedere că ambii candidați la prezidențiale au recunoscut sau au recunoscut reciproc, au recunoscut uh, valoarea procesului, deci a scrutinului și așa mai departe. Și o a doua idee care a fost subliniată de către noi este că, având în vedere contextul din regiunea respectivă pe care îl știm și având în vedere greutățile și dificultățile prin care trec țările vecine, mai ales că vine vorba de guvernanță democratică, dar și când vine vorba de greutățile populației, e bine de menționat că un astfel de proces democratic și electoral poate să aibă loc și poate să inspire alte țări, cum ar fi Côte d'Ivoire uh, și Beninul, care, din păcate, vedem că, din potrivă, nu au o situație la fel de pașnică și de bună ca și cea din Niger. Și, uh, din păcate, lucrurile care merg prost sunt mult mai uh, accentuate decât cele care merg bine. Cred că nu s-a reflectat suficient în presă succesul acestor rezultate și alegeri democratice în Nigeria. Mulțumesc foarte mult. Am terminat, spune doamna Jolie. Nu, domnul Tisa să are cuvântul. E, eh, no, eu Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să răspund la ce a spus uh, colega noastră Dacă președintele Salu dorește ca procesul democratic să continue, uh, atunci poate că așa va fi. Atunci când uh, l-am salutat, uh, când i-am spus la revedere, am vorbit despre preluarea funcției de către nou președinte. Și coincidea și cu numirea președintelui din Benin, ceea ce complica lucrurile, având în vedere că ministrul de afaceri externe nu era acolo și li s-a sugerat să uh, schimbe puțin datele, pentru că în uh, Benin Constituția uh, fixează această dată iar el a spus că nu, nu, ar fi bine să uh, fiu, uh, să, să predau puterea pentru că nu aș dori să mai stau cu nicio zi mai mult la putere, ceea ce arată că, într-adevăr, e conștient de importanța acestei tranziții democratice. E adevărat că Nigerul este una dintre țările cele mai sărace din lume, însă, totuși, e, unul, e una de țară care are cele mai multe zăcăminte naturale, uraniu, aur și petrol descoperit recent. Și e foarte important ca uh, nu numai în zonele în care se află aceste uh, zăcăminte, ci pe teritoriul întregii țări să se poată exploata aceste zăcăminte naturale. Sigur că e nevoie de investiții uh, străine, dar ca această exploatare să se facă în slujba și în beneficiul populațiilor locale. Acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea acestor țări. Și aș mai dori să mai adaug ceva. Prezența chinezilor în, uh, în Niger, ca și în alte state africane, uh, trebuie semnalată. Știm că râul, fluviul Niger este foarte important, uh, iar acum chinezii vor mai construi, vor, vor inaugura un al doilea pod care a fost construit Uh, de către chinezi. Uh, chinezii sosesc cu proprii lucrători, nu dau de lucru populației locale și își construiesc podurile, de exemplu. Bineînțeles că se descurcă mai bine ca noi, merg mai repede pentru că nu respectă niciun fel de uh, drepturi ale omului, nu se fac licitații publice pentru acordarea contractelor și așa mai departe. Am discutat cu autoritățile de la fața locului și ei mi-au spus că lor le convine faptul că chinezii uh, finalizează aceste proiecte uh, pentru că ei lucrează foarte repede, dar iar că Uniunea Europeană uh, pune, uh, pune bețe în roate uh, popoarelor africane. Cred că ar trebui să evităm acest dumping care se face în detrimentul lucrătorilor și al firmelor europene cu atât mai mult cu cât noi suntem principalii furnizori de fonduri. Mulțumesc că întrerupem reuniunea noastră care va, relua, va avea loc mâine la ora nouă, prezidată de doamna Michelle Strifler.